Vă comunic că astăzi nu avem o ședință a coordonatorilor, nu avem nevoie de ea. Prin urmare, punctele 5 și 10 de pe ordinea de zi cad. Punctul, punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi le-aș uh, dori discutate în dimineața aceasta, pentru că domnul Lockhart nu poate participa la ședința de după amiază. Prin urmare, trebuie să fim cât mai rapizi în dimineața aceasta. Procesul verbal din 28 mai este în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți comentarii, anunțați-mi-le. Uh, croata, Estonia, Letoaniana, Suedeza și Finlandeza nu sunt, in, nu sunt disponibile astăzi. Vreau să vă uh, transmit câte ceva despre procesele legislative în care suntem implicați în momentul de față. În primul și în primul rând, finalizarea trialogului pe tema Erasmus+. Nu mai avem Erasmus for All, ci Erasmus+. Primul era greșit, al doilea, iată, este corect. La ultima ședință am vorbit uh, despre asta. Pe 17 iulie am avut ultimul trialog Textul uh, final a va fi uh, transmis coordonatorilor și raportorilor din umbră, a fost deja tradus. Pe 17 septembrie, la ședința comisiei, vom adopta acest text în primă lectură. Sper că veți fi de acord și veți urma indicațiile echipei de negociatori. Este prevăzut ca în prima ședință din octombrie să adoptăm întregul text. De la bun început vreau să vă spun că problema <laughs> noastră este următoarea. Comisia, bineînțeles, își va face uh, propunerile financiare pe care le discutăm astăzi pe baza primei sale propuneri pentru Erasmus for, for All. Prin urmare, textul uh, pe care îl vom adopta nu este text legislativ. legislativ. Trebuie să-i cerem comisiei să, facă, să opereze modificările necesare, pentru că în uh, propunerea comisiei nu găsim un capitol pentru tineret, așa cum s-a decis la trialog. Prin urmare, iată Uh, o să mai avem o ședință plină de dispută. În al doilea rând, Creative Europe. La ultimul trialog, uh, pe 25 iulie, am reușit uh, să facem progres, progrese. La finele ședinței de astăzi vom discuta cu ușile închise, cu coordonatorii, pentru a stabili un ultim aspect și mai apoi vom transmite propunerea noastră Comisiei și Consiliului pentru ca în septembrie să putem încheia totul. Mai este programul Europe for Citizens. Știți prea bine că procedura este una de consimțământ, de acord? Prin urmare, trebuia să așteptăm prognozele financiare sau propunerile financiare. Știți cu toții că suma a scăzut cu 23%. Deci, iată, o scădere semnificativă, dar din păcate, nu mai, din păcate nu putem schimba nimic, prin urmare trebuie să înghițim gălușca, iar în septembrie vom trata din nou uh, subiectul. Acestea au fost comunicările mele, unele dintre aspectele acestea vor fi rediscutate pe parcursul ședinței de astăzi, dar haideți să trecem acum la salutări. Îl salut uh, pe unul dintre cei patru miniștri care ni s-au alăturat astăzi din Lituania. Lângă mine se află domnul Sarunas Birutis, uh, ministrul culturii. E întotdeauna dificil uh, o schimbare a președinției. Noua președinție este obligată să ne explice ce vrea să facă în următoarele șase luni, dintre care vreo două sunt de vacanță, dar uh, Asta e situația. Oricum, președinția lituaniană a moștenit dosare de la președinția anterioară. Grosul muncii a fost deja efectuat. Sperăm că președinția lituaniană va reuși să ne ofere unele clarificări în plus și va reuși să încheie discuțiile. Dar bine, nu vă mai dau detalii, ci îi dau cuvântul domnului ministru al culturii, domnului Miruti, Birutis, și vom afla ce își propune pentru următoarele șase luni. Vielen Dank, eh, sehr geehrte Präsidentin. Uh, horrible... Mulțumesc, stimată doamnă președinte. Dear friends, colleagues, I like... Stimați membrii acestei comisii. Dragi colegi, vă numesc colegi, deoarece mi-am petrecut o parte din viața aici ca membru al Parlamentului European și pentru mine e o adevărată bucurie să mă aflu din nou aici și să mă adresez dumneavoastră pe scurt pentru a vă spune câteva cuvinte în legătură cu prezenția noastră. Să vă vorbesc despre scopurile și ambițiile noastre. Sper că nu vă deranjează că dacă voi vorbi în limba mea maternă lituaniană. Că știți că lituaniana e una din cele mai vechi uh, limbi uh, din lume, la fel de veche ca sanscrita. Deci de aceea cred că e o ocazie deosebită să ascultați limba lituaniană, nu prea uh, aveți șansa să ascultați această limbă în comisia dumneavoastră. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă prezint prioritățile noastre în domeniul culturii și sectorului audiovizual. În primul rând, țin să vă spun că pentru statul nostru asumarea președinției e o adevărată provocare, să în același timp va fi și o ocazie pentru a contribui la o Europa puternică și competitivă. În următoarele șase luni ne vom concentra pe negocierile cu instituțiile UE și cu statele membre pentru a asigura rezultate cât mai bune. Noi vrem să asigurăm continuarea lină a proceselor uh, legislative, implicând toți toate părțile interesate. Doar împreună vom reuși să obținem niște rezultate importante. Înțelegem cât de important e rolul Parlamentului în procesul decizional și ne dăm seama că Parlamentul reprezintă peste 500 de milioane de cetățeni. Deci e nevoie de o cooperare benefică cu Parlamentul European. Țin să profit de ocazie pentru a le mulțumi colegilor irlandezi pentru rezultatele lor în domeniul culturii și audiovizualului. Vom încerca să punem în aplicare acțiunile definite de trioul de președinții. Ne vom concentra pe măsuri care vor reda credibilitate în uh, ideea de Uniune Europeană pentru a crea locuri de muncă, pentru a asigura de asemenea stabilitatea financiară. Vrem o Europa credibilă și deschisă. Acesta este scopul nostru. Rolul culturii și creativității pentru a atinge aceste obiective e absolut esențial. De aceea, consolidarea sectorului culturii prin asigurarea unei creșteri inclusive reprezintă una din prioritățile noastre. Cultura nu depinde de alte domenii. Cultura și creativitatea contribuie direct la crearea unei societăți mai puternice, mai bune. Cultura ne dă posibilitatea de ne autoexprima, de a înțelege și cunoaște alte persoane, alte popoare și de a ne dezvolta aptitudini și uh, abilități culturale și creative. Actuala diversitate a identității noastre are de a face cu cultura. Cultura și creativitatea sunt motorul economiei noastre, iar aceste industrii sunt într-o creștere mult mai rapidă acum decât alte sectoare din economia europeană. Peste 7 milioane de persoane au un loc de muncă în acest sector pe teritoriul Uniunii Europene, asta reprezentând 6% din PIB. Sprijinim rezoluția din iunie adoptată de comisia dumneavoastră în care se vorbește despre importanța sectorului culturii și creativității pentru dezvoltarea economică și socială în Uniunea Europeană. De asemenea, aceste măsuri trebuie însoțite de instrumentele financiare necesare și mă bucur să văd că suntem pe aceeași lungime de undă în acest domeniu. Trebuie să sporim rolul culturii pentru a putea face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm și trebuie să asigurăm și interacțiunea culturii cu alte politici europene pentru a asigura o creștere inteligentă și durabilă. Mă bucur foarte mult că președinta Comisiei Cultură va participa la evenimentele de la Vilnius, ocazie cu care vom discuta despre toate aceste chestiuni. Stimați eurodeputați, în timpul mandatului nostru vom încerca să cooperăm cu Parlamentul în legătură cu adoptarea deciziilor privind uh, anul de acțiune pentru capitalele europene între 2020-2023 pentru a asigura continuitatea unui, uneia dintre inițiativele culturale cele mai cunoscute și apreciate de cetățeni. Ministrii de cultură au ajuns la o abordare comună în mai la Consiliu și noi ținem să vă mulțumim dumneavoastră pentru avize și uh, comentarii. După ce le-am examinat, ne-am dat seama că pozițiile noastre sunt foarte apropiate. Ne vom continua strânsa colaborare cu Parlamentul European pentru a defini o poziție comună și pentru a ne asigura că acest program va intra în vigoare cât mai repede cu putință. Și pentru ca țări precum Croația să înceapă procedurile necesare spre sfârșitul acestui an. De asemenea, vom contribui și la alte procese legislative. Doamna Doris Pac a menționat cât de greu e să găsești finanțare în domeniul culturii. Am menționat greutățile din acest domeniu. Să noi ne vom asigura că se vor lua diferite acțiuni începând cu 1 ianuarie 2014. Mă refer aici la programul Europa Creativă, la programul Europa pentru cetățeni. Pentru noi e o plăcere să putem colabora cu Parlamentul European se apropie sfârșitul negocierilor privind uh, programul Europa Creativă și sperăm ca rezultatul final să fie la înălțimea așteptărilor Parlamentului și Consiliului și mai ales a sectorului culturii. Cultura și sectorul audiovizual sunt foarte importante pentru a răspândi idei care ne sunt dragi și pe care le considerăm importante. Și în urma unei cooperări constructive între Parlament și Consiliu, reușim să găsim soluții la toate dificultățile. Consiliul va înainta o cerere Parlamentului în curând pentru aprobarea programului Europa pentru cetățeni. Nu ne mulțumește foarte mult faptul că s-a redus finanțarea din buget pentru acest program, însă îmi păstrez optimismul în ceea ce privește implementarea reușită a programului. Eu cred că vom reuși să introducem inovări. Sunt programe importante pentru societate și sper că vor fi puse în practică. Doamnă președinte, doamnă raportor, doamn, domnule Scuria, doamnă Silvia Costa, domnule Hanutacula, stimați membri ai comisiei, Prezenția lituaniană vă mulțumește din inimă pentru cooperarea de care ați dat dovadă. În ceea ce privește noile inițiative culturale, Lituania va conduce discuțiile privind o propunere din partea Comisiei Europene adoptată pe 30 mai. E vorba de revizuirea directivei Parlamentului și Consiliului privind returnarea obiectelor culturale uh, scoase ilegal de pe teritoriul statelor membre. În noiembrie vom avea o poziție mai clară la Consiliu pe baza acestui uh, document și sperăm să putem colabora și în uh, această privință. În sectorul audiovizualului vom lansa o, o dezbatere privind transformarea acestui sector din cauza noilor uh, tehnologii. Vom discuta mult despre um, importanța televiziunii digitale, de exemplu. Într-o altă ordine de idei, aș vrea să felicit raportoarea pe doamna Petra Camervert pentru modul excelent în care a evaluat evoluțiile uh, legate de acest dosar. Noi vrem să garantăm pluralismul media și libertatea presei și vom încerca să vedem care sunt părerile tuturor părților implicate pentru a coordona acțiunile la nivel european. Despre toate acestea se va discuta la reuniunea informală a miniștrilor din 2 octombrie, reuniune care avea loc la Vilnius. Lituania e, de, e gata de asemenea să lanseze discuțiile privind diseminarea conținutului digital și, a, și despre toate provocările cu care se confruntă sectorul cinematografiei. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat de a vă prezenta prioritățile noastre. Nu ne vom putea atinge obiectivele decât printr-o strânsă colaborare cu dumneavoastră și eu știu că dumneavoastră așteptați rezultate foarte specifice de la noi și țin să vă asigur că suntem gata să Um, ne începem munca. Aș vrea să menționez un alt aspect. Proiecte culturale deosebite. Vom prezenta o serie de evenimente în diferite orașe, cum ar fi Bruxelles, Ghent, e vorba de expoziții și la Strasbourg se vor organiza astfel de evenimente și sper să vă putem prezenta astfel țara noastră pentru ca dumneavoastră să înțelegeți ponderea culturii, cultura fiind un element care unește pe noi toți. Eu sper să puteți participa la aceste evenimente și m-aș bucura foarte mult dacă în următoarele șase luni veți veni cât mai numeroși în Lituania pentru a descoperi această țară. Sper ca munca noastră să fie încununată de succes și țin acum să vă mulțumesc pentru atenție și acum, doamnă președinte, sunt gata să răspund la întrebările membrilor comisiei dumneavoastră. Pe viitor va fi o plăcere să vin din nou în fața comisiei dumneavoastră pentru discuții ulterioare. Vă mulțumesc, domnule ministru. Foarte mulți colegi doresc să intervină. În primul rând, doamna Trupel, vicepreședinta noastră. Mulțumesc! Îi mulțumesc domnului ministru al culturii pentru prezentarea făcută. În primul rând, aș vrea să insist asupra chestiunilor bugetare și mă voi exprima în engleză. E mai ușor care sunt implicațiile cadrului financiar multianual pentru bugetul nostru. Și cam nemulțumită, vă dau câte cifre. Când am discutat cu comisara Vasiliu la începutul programului uh, Creative Europe, cultura și media trebuiau să meargă împreună și se spunea că bugetul va crește cu 37%. Ce s-a întâmplat? Suntem departe de această cifră. Nu e evoluție pozitivă când știm cât de importante sunt cultura și creativitatea pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Și, bineînțeles, când ne gândim la bugetul pe 2014, vedem că cifrele sunt și mai scurte ca 2013. Un alt program, Europa pentru cetățeni, aici se reduce buget cu 23%. Încă o dată, asta contravine obiectivelor politice și promisiunilor făcute. Și acum întrebarea mea. Pentru că începe lupta pentru bugetul pe 2014, aș vrea să știu dacă președinția lituaniană e gata să ceară o creștere a bugetului în domeniu în 2014 pentru anumite priorități. Asta pentru a respecta promisiunile politice din domeniul culturii. Și ceea ce vrește Europa pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă, domnule ministru. Eu am o părere foarte bună despre președinția litaniană deja și trebuie să vă spun că vă țin pomnii. De-a lungul secolelor, no- țările noastre au fost împreună. A fost una din cele mai mari puteri în Europa la un moment dat. De aceea, mie mi-ar plăcea să vă văd reușind în timpul acestei președinții. Parlamentul European s-a exprimat clar în legătură cu excluderea sectorului culturii și audiovizualului din uh, negocierile cu SUA, vorba de tratatul de liber schimb Însă eu fac un apel la dumneavoastră să vă asigurați într-adevăr că acest sector e exclus din negocierile comerciale cu SUA, deoarece vrem să protejăm cultura europeană de tăvălugul american. Știți ce impact ar putea avea acesta asupra sectorului culturii în Uniunea Europeană? Deci, într-adevăr, țin să lansez acest apel la dumneavoastră. Nu trebuie să uitați să pierdeți din vedere acest obiectiv. Acum, programul Creative Europe. Acest program ar trebui lansat cât mai repede cu putință în statele membre. Trebuie să fie bine promovat în fiecare țară și astfel, cu contribuția tuturor statelor membre, Uh, ar trebui să facem toate eforturile, deoarece de la buget sumele sunt destul de reduse. Programul trebuie promovat mai ales în Europa Centrală și Răsăriteană. Acum, sectorul audiovizualului. Domnule ministru, vă rog să accelerați digitalizarea cinematografelor Epoca analogă se încheie acum, intrăm în era digitală și 50% din cinematografe încă nu sunt digitalizate și dacă nu uh, fac asta, pur și simplu își vor închide porțile. Deci vă rog să abordați și această problemă de care comisia noastră s-a ocupat. Vă mulțumesc, domnul Jean-Marie Cavadare, cuvântul acum. Mulțumesc primul rând aș dori să vă spun că e o plăcere să vă vedem din nou, domnule ministru, în uh, acest for. Domnule Birutis, noi sperăm că în această perioadă de răstriște veți avea atât energia cât și autoritatea de a apăra sectorul culturii uh, atunci când e vorba de repartizarea mijloacelor uh, bugetare. Pe lângă plăcerea pe care am de a vă revedea, cred că sunt în asentimentul multor colegi când vă spun că prezența Lituaniei uh, la cârma Uniunii Europene timp de câteva luni e un semnal foarte plăcut. Uh, eu țin să recunosc că țara și poporul dumneavoastră care a fost deprimat, uh, urmărit, chinuit de-a lungul secolelor, E bine că dumneavoastră aveți acum acest rol. Deci sunteți o țară care știe care e într-adevăr rolul culturii. De ce vă spun toate acestea? Deoarece prin intermediul culturii găsim originele libertății, găsim originalitatea necesară. Și așa au stat lucrurile în țara dumneavoastră. Lumea în care trăim, ca de obicei, cultura e unul din sectoarele care are cel mai mult de suferit când se fac uh, reduceri bugetare. E un exemplu clasic de mediocritate umană. Să istoria se tot repetă, ce să-i facem. De aceea, dumneavoastră, în ciuda sistemului în care trebuie să vă asuma, în cadrul căruia trebuie să vă asumați responsabilitățile, dumneavoastră ar trebui să fiți niște apărători reali ai acestui sector. Țin să vă spun de asemenea că sunt de acord cu ce a spus colega noastră Elga Trupă și cu ce a spus colegul Boris. Sunt anumite chestiuni asupra cărora trebuie să fim foarte atenți, mai ales sectorul bugetar și modernizarea sectorului audiovizualului. Venim vorba de, despre acest sector. Aș vrea să vă spun că trebuie să fiți vigilenți și exigenți în trei, domn, în trei privințe. În primul rând, să asigurați independența mijloacelor de comunicare și să trageți de ureche acele țări care nu sunt în stare să facă asta. Și mă gândesc la unul din vecinii dumneavoastră din sudul Europei Centrale, unde lucrurile au luat întorsătură detestabilă. Deci noi nu am combătut niște practici uh, de uh, tipul Hugo Chavez în sânul Europei. În al doilea rând, domnule ministru, un lucru foarte important în această lume modernă, pe care îl știți și dumneavoastră. Trebuie să vă asigurați că există un echilibru între sectorul audiovizual privat și cel public. Sectorul public are trebuie să se supune intereselor publice, eh, private, mă scuzați, unor interese ale companiilor, sectorul public are cu totul alte interese de răspândirea informațiilor și așa mai departe. Și în al treilea rând trebuie să mobilizați toate capacitățile pentru sectorul audiovizual public pentru ca acesta să-și mențină acest conținut specific și în domeniul digital, unde are o prezență foarte redusă acum dacă e să o comparăm cu cea a televiziunilor private. Vă mulțumesc. E tot ce am avut de spus. Acum Maria Tereza Sanchez Smith are cuvântul. Atențion că... Mulțumesc, doamnă președinte. V-am ascultat, domnule ministru, cu mare atenție astăzi și vă mulțumesc mult pentru prezentare. De la bun început, președinția lituaniană a insistat asupra unei colaborări strânse și fructuoase cu statele membre pentru a asigura o creștere economică și a multiplica numărul de locuri de muncă și a crește competitivitatea. Am înțeles că există trei obiective uh, credibile um, și puternice și uh, aș vrea să putem vorbi totuși de o Europa culturală, pentru că ați vorbit de creștere. Am votat un raport uh, pentru promovarea sectoarelor creative și culturale, culturale pentru creștere, pentru că acestea sunt o rază de speranță, practic. Ați spus și dumneavoastră importanța lor uh, pentru PIB, uh, vorbim de 6-7% și faptul că acest sector, în ciuda crizei, a, reprezintă un viitor uh, în special pentru tineri și vă reamintesc și importanța educației artistice și culturale de la vârstele cele mai fragede pentru ca viitorii cetățeni europeni să fie conștienți de rolul culturii, rolul important pe care îl joacă cultura. Acest, acest rol trebuie să fie recunoscut, dar și însoțit de politici de finanțare din partea UE. Acum sau niciodată este momentul și nu sunt prima care spune asta, având în vedere noua politică bugetară. Cultura eh, în Europa este marginalizată față de alte sectoare și, la fel ca Jean-Marie Cavada, sunt și eu de acord cu Elga Truppel. Nu suntem mulțumiți deloc de acordul bugetar cu Consiliul, dar există și alte mijloace de a ajuta sectorul, sectorul cultural. Mobilitatea, fiscalitatea, vizibilitatea. Vreau să știu dacă deja ați ținut uh, cont de aceste aspecte. Și o să termin cu fondurile structurale, care și ele pot reprezenta surse de dezvoltare ale culturii în teritoriu. Uh, Comisia de Dezvoltare Regională va vota astăzi regulamentele care vor uh, reglementa tocmai punerea în aplicare a acestor fonduri uh, structurale. Noi am luptat mult pentru ca sectorul cultural să fie eligibil. Este un subiect uh, de care aș vrea să țineți cont. Mulțumesc. Thank you. Merci. Et maintenant... Mulțumesc, domnul Tacula. So, thank you, Chair. First of all, I would like to say Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi urez bun venit din nou colegului pe care nu l-am mai văzut de mult în Parlament. Am uh, fost colegi de grup și uh, am cooperat foarte bine. Și mi se pare că din noua poziție chiar uh, este tu ai ajuns ministru, eu sunt în continuare un simplu deputat, deci n-am prea progresat. Îți mulțumesc pentru prezentarea excelentă. Colegii mei au pus deja foarte multe întrebări bune și acum o să mă limitez la una singură, care se referă la programul Europe for Citizens. După cum știți, eu sunt raportor pe acest program și mă îngrijorează ce se întâmplă cu acest program, pentru că, așa cum știți, Bugetul a fost afectat de uh, reduceri. S-au propus 229 de milioane și acum sunt doar 160. Deci uh, e o reducere destul de consistentă și sper că puteți face ceva în legătură cu acest uh, program în următoarea perioadă de șase luni. Dacă am înțeles bine, acest program a fost o poveste de succes este un program necesar și cred că bugetul este mult prea mic pentru a face tot ce este necesar. Deci sper să avem ocazia să discutăm pe marginea acestui program și să găsim niște soluții pentru a să îl salva. Asta este tot ce am avut de spus. Mă bucur să te revăd aici și aștept uh, o bună cooperare pe durata președinției. Canu, uh, colegă Migalski. Domnul Migalski. Ja może rozpocznę od sprostowania tego, co powiedział Hanuta Kula? Ar trebui să încep corectându-l pe Hanuta Kula. Pentru că el a spus că este doar un, un umil eurodeputat și cred că este o modestie mm, falsă, pentru că este un eurodeputat distins chiar. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru toate aceste detalii uh, specifice referitoare la programele culturale. Multe dintre ele merită sprijinul nostru și îi ținem pumnii președinției pentru un mandat de succes. Contăm pe sprijinul de plin contați pe sprijinul de plin al acestei comisii în ceea ce privește returnarea obiectelor culturale care au fost um, mutate ilegal sau uh, luate ilegal, uh, confiscate de pe teritoriul unui stat membru. Uh, pe durata președinției uh, lituaniene va avea loc un summit al parteneriatului estic în Vilnius și merită să menționăm asta pentru că dumneavoastră vă specializați în acest domeniu. Aveți know-how-ul, știți dimensiunea estică a UE și cooperat strâns uh, cu țările din parteneriatul estic. Uh, deci nu fiți doar uh, un elev bun, fiți și un profesor bun în ceea ce privește aceste aspecte pe care sunteți competent, în special parteneriatul estic, cum spuneam. Deci nu uitați dimensiunea estică a Uniunii Europene. Costa. Eh, grazie, președinte. Doamna Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră, foarte interesant și uh, salut și urez bun venit președinției lituaniene și sper că această atenție acordată culturii va marca tot mandatul dumneavoastră. Mm, pot, nu pot decât să fiu de acord cu multe dintre lucrurile spuse de colegi ca raportor pe programul Creative Europe Am văzut niște uh, inițiative foarte interesante transmise de comisie. Vorbim despre creșterea resurselor pentru educație, pentru mobilitate și pentru uh, programele culturale. Dar din păcate, toate aceste propuneri au fost uh, tăiate, practic, de Consiliu prin reducerea bugetară. Și cred, de asemenea, că aceste reduceri au fost făcute în mod disproporționat și au afectat uh, foarte multe programe. Trebuiau să existe creșteri de 30% în bugetul anumitor programe, dar uh, în, în negocierile pe care sperăm să le încheiem totuși în septembrie, uh, este că am văzut, am cerut un, uh, o evaluare de impact uh, a acestor reduceri asupra operabilității programelor și sperăm ca cu ajutorul președinției în 2014 să există o creștere oricât de modestă a bugetului. Acesta a fost un prim punct. Un al doilea punct. M-am bucurat să vă aud spunând că aveți o abordare bazată pe identitate și pe identitate dublă a culturii, și anume economia, dar asta ar însemna că Europa este schizofrenă un pic. Pentru că acum cultura este o dimensiune orizontală prin tratat, dar în același timp prin uh, reducerile, uh, uh, dincolo de reducerile existente, la fondurile structurale nu se mai menționează cultura. Și acest lucru mi se pare o problemă. A trebuit să existe un amendament din partea Parlamentului pentru a reintroduce măsurile cheie pentru măsurile creative. Cred că um, Europa ar trebui să includă prin obiectivele strategice uh, ale fondurilor structurale cultura și turismul. Oricine ne vede din afară crede că am nebunit complet dacă nu facem acest lucru. Apoi, programele de cercetare, iarăși uh, cuvântul cultură a fost eliminat. Parlamentul, și se mândră de asta, a fost cel care a reintrodus disciplinele umaniste printre uh, Um, um, în moștenirea culturală. Deci trebuie să mai gândim un pic uh, toată această strategie și sper că uh, negocierile care sunt în curs de derulare vor fi ajutate de președinția lituaniană pentru a ajunge la o concluzie de succes. Bineînțeles, contăm pe președinția lituaniană să fie hotărâtă astfel încât să putem folosi resursele din 2014 într-un mod care să penalizeze mai puțin sectorul cultural. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, este extrem de important să avem uh, um, acest, uh, să salutăm uh, Uh, Lituania. Uh, săptămâna trecută la Strasburg a fost extrem de importantă pentru că, um, dincolo de uh, președinția lituaniană, a venit Croația în UE și Letonia a adoptat moneda euro. În ceea ce privește președinția lituaniană, imediat după președinția irlandeză, eu fiind din Irlanda, vreau să îi felicit și să le urez toate cele bune. Ceea ce spuneați dumneavoastră, doamnă președinte, este extrem de important. Ehm, mandatul este de șase luni, dar uh, dintre aceste șase luni, doar patru luni sunt de muncă reală. Și uh, domnul ministru, pe bună dreptate, a propus un uh, program care reflectă acest lucru și e un semn bun și urez toate cele bune. În ceea ce privește bugetul, nu putem decât să fim realiști. Din păcate există reduceri, dar uh, Ehm, putem, eh, nu putem eh, traduce eh, deficitele majore în semnale pozitive. Nu se poate decât să muncim din răsputeri. Creative Europe este un program pe care aș vrea să îl văd încurajat, pentru că este un program foarte bun. Question. Uh, the minister spoke about Ați vorbit și despre trioul de președinții, uh, Irlanda, Lituania și apoi Grecia. Vorbim despre continuitate și despre cooperare de la președinția irlandeză la președinția lituaniană. Această cooperare este oficială sau neoficială? Și când începe această cooperare? Vielen Dank. Sabine Frau präsidentin! Mulțumesc, Den interessanten Vortrag. Äh, Vă mulțumesc pentru această poziție clară, pentru prezentarea dumneavoastră. Văd că sunteți uh, dedicat uh, uh, apărării culturii. Vorbeați despre raportul Connected TV. Ei bine, în următoarea jumătate de ani ne vom ocupa de raportul cu privire la mass media convergentă pe ansamblu, iată o continuare a, această, a acestui raport. Există și o carte verde a Comisiei pe această temă și, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb în ce măsură credeți că cu pachetul legislativ existent pe tema sectorului audio, audio-vizual vom reuși să rezolvăm problema convergenței în uh, domeniul mass mediei sau uh, considerați că e nevoie de o revizitare, revizuire a pachetului legislativ. legislativ. Și în al doilea rând, uh, programul Europa pentru cetățeni. Vreau să vă întreb în ce măsură se vor stabili ambițiile pe viitor. Până în momentul de față și proiectele mici puteau obține finanțare și acestea erau mult mai vizibile decât proiectele mari, prin urmare, iată, valoarea adăugată a acest a acestora. Acum Comisia vorbește despre promovarea în primul și în primul rând a proiectelor de mare amploare. Considerați și dumneavoastră că doar aceste proiecte, cele de mare amploare, merită să fie finanțate sau sunteți de părerea Parlamentului European că și uh, proiectele mici trebuie să fie sprijinite? Vă mulțumesc, doamna Penara Batu. Merci, madame la présidente. Euh, mulțumesc, doamna președinte. Urez bun venit uh, domnului ministru și Lituaniei. La fel ca și colegii, uh, Trebuie să spun că nu sunt foarte mulțumită de bugetul pe care îl avem. Nu este un semnal bun că cultura nu este pusă în valoare de buget și nu se ridică acest buget la înălțimea așteptărilor. Și de asemenea se dă și semnalul că cultura poate să fie o pârghie economică Asta mi se pare extrem de important. S-au spus deja multe lucruri și aș vrea să insist uh, asupra mizei digitalizării uh, cinematografiei și a operelor audiovizuale și importanța de a permite sectorului independent de a avea posibilități de investiții pentru a se echipa pentru proiecțiile de uh, filme digitalizate. Ați vorbit, domnule ministru, de returnarea obiectelor de patrimoniu în țările de origine și aș vrea să știu cum uh, credeți că se poate face acest lucru. Pentru că lucrurile merg în două sensuri. Este și posibilitatea statelor europene de a-și recupera uh, obiectele de patrimoniu, dar există și posibilitatea de a reda altor țări elementele de patrimoniu care se regăsesc în țările europene. Care este strategia dumneavoastră în acest sens? Și ultima întrebare se referă la europeană. Aș vrea să știu cum uh, vedeți dumneavoastră acest proces de digitalizare a cărților la nivel european. Sunteți mulțume, mulțumit de funcționarea europeană și cum uh, învizajați încurajarea acestui uh, program pentru a deveni un instrument util pentru toți europenii. Mulțumesc! No. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să fac și eu trei comentarii. În primul și în primul rând, uh, vreau să-i uh, rog pe colegi să nu mai vorbească despre banii puțini pe care îi avem la dispoziția. Pentru că nu i corect. Avem mai mulți bani decât în uh, cei șapte ani anteriori. Avem mai puțin decât ne oferea Comisia în prima propunere bugetară. Deci dar, cu toate astea, avem mai mulți bani decât uh, fondurile de care dispuneam în trecut. Asta în primul rând. Deci vă rog, vă rog să nu mai vorbiți despre asta. În al doilea rând, acum, îl rog pe uh, domnul ministru să se ocupe de comunicarea privind cinematografia a Comisiei. Este un instrument foarte periculos care este concoctat acolo de către Comisie de vreun an jumate încoace. Uh, Vă rog să înțelegeți faptul că acest instrument, în cazul în care va, forma sa actuală va fi păstrată, va fi uh, un instrument care va aduce mari uh, dezavantaje sectorului. În al treilea rând, s-a stabilit excluderea sectorului audio-vizual din uh, negocierile cu SUA. Dacă l ascultați însă pe comisarul de Gucht, vă veți da seama că acestuia îi pasă prea puțin de rezultatul negocierilor din uh, Dublin. El spune din potrivă că normal, normal vom, că vom negocia, dar este o mare prostie. Uh, Uh, la Dublin s-a decis clar că acest sector va fi exclus din negocieri și dacă pe parcursul negocierilor se va dovedi că Comisia dorește să discute acest uh, subiect, acest sector, atunci poate să o facă doar cu acordul Consiliului. Deci lucrurile trebuie să fie cât se poate de clare. Pentru că dacă nu sunt clare, atunci tot ceea ce am obținut cu ajutorul guvernului francez a, a fost degeaba despre aceste lucruri vreau eu să vorbesc și acum uh, îi voi da domnului ministru cuvântul pentru următoarele șapte minute. Multe întrebări au fost uh, asemănătoare, prin urmare, iată, nu trebuie să intrați prea mult în detalii. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru urările de bine. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebările pertinente care mi-au fost adresate. Voi încerca să le grupez. Asta pentru a putea respecta limita de timp care mi-a fost uh, impusă. S-au pus multe întrebări, uh, s-au exprimat multe temeri în legătură cu bugetul. Doamna Trüppel, doamna Costa, domnul Tacula și alții au vorbit despre acest subiect. Însă eu sunt de acord cu doamna președinte. Nu trebuie să ne plângem de reducerile drastice. Dar dacă vorbim despre programul Europe for Citizens, atunci trebuie să recunoaștem că rezultatul este mult mai mic decât cel așteptat. Prin urmare, aceasta a fost o mare dezamăgire pentru noi. Dar dacă vorbim despre Creating, uh, Creative Europe și dacă ne uităm la cifre, cifrele alocate, ne putem da seama că situația nu e chiar atât de uh, neagră. Dacă ne uităm la diferite uh, Uh, elemente ale programului, ne dăm seama că finanțarea pentru acesta a crescut. Poate nu atât de mult cât ne-am fi dorit, dar totuși a crescut. Și asta datorită contribuției comisiei dumneavoastră. Ați fost foarte activi în ultimii ani, ați vorbit despre importanța culturii, ați vorbit despre posibilitatea utilizării fondurilor structurale în acest domeniu, deci ați făcut foarte multe. Dar dacă cultura este înțeleasă doar ca artă, cinematografie și teatru de către politicieni, atunci e clar că scăderile bugetare vor urma. Prin urmare, iată, aceasta este mentalitatea pe care trebuie să o schimbăm. Cultura stă la baza societăților, statelor membre, civilizațiilor care s-au format de-a lungul anilor. Cultura este de asemenea un element de competitivitate. În lumea de astăzi putem intra în competiție cu semenii noștri în domeniul acesta al culturii, al creativității. Aceasta este marea noastră putere, marele nostru avantaj. Uh, Uh, din punct de vedere cultural, putem intra în competiție cu absolut uh, oricine, chiar dacă pe plan economic poate lucrurile nu stau la fel. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru toate comentariile dumneavoastră cu privire la utilizarea fondurilor structurale în domeniul culturii. Toate propunerile dumneavoastră au generat deja uh, discuții la nivelul Comisiei și la nivelul Consiliului. Am vorbit cu comisarul uh, Johannes Hahn săptămâna trecută și am vorbit uh, pe larg despre posibilitatea de a aloca fonduri din fondul structural uh, pentru cultură. Domnia sa vorbea despre lipsa unui temei juridic, însă dacă înțelegem impactul pe care acestea, aceste finanțări le-ar avea la nivel societal, atunci cu siguranță vom reuși să găsim temeiul juridic necesar pentru alocarea acestor fonduri în domeniul uh, culturii. Și odată ce vom face lucrul acesta, cu siguranță abordarea noastră a sectorului cultural se va schimba. Dar important este să schimbăm mentalitatea Uh, în rândul uh, politicienilor și nu doar. În timpul președinției noastre ne vom uh, îngriji de modificarea acestei mentalități și odată ce mentalitatea va fi schimbată, cu siguranță și finanțele vor crește. Domnul Migalski, pe de altă parte, vorbea despre obiectele culturale și foarte important uh, acest subiect, dar trebuie să înțelegem că vorbim despre o anumită perioadă, o anumită perioadă sau o perioadă anume care începe în 1993. Adeseori uh, vorbim despre operele de artă care au fost înstrăinate în timpul războiului, dar uh, Uh, în acest context uh, vorbim despre cu totul altceva și anume despre obiectele de artă înstrăinate după 1993. Și din moment ce avem uh, uh, această libertate a circulației, libertatea de a circula, trebuie să definim clar ce înseamnă obiect cultural, operă culturală și să definim clar condițiile în care uh, aceste opere pot fi înstrăinate, mutate sau nu. Dar, în orice caz, trebuie, trebuie neapărat să discutăm despre această problematică și să găsim o soluție comună. Europeana a fost un alt uh, subiect. Proiectul acesta este deja în desfășurare, în vigoare. Și cea mai uh, importantă temă discutată în momentul de față este finanțarea acestui uh, proiect prin uh, facilitatea Creative Europe. Vă asigur că președinția a pus pe ordinea sa de zi acest, acest subiect. Am s-au discutat luna trecută uh, aceste subiecte și sper că Parlamentul European va fi, ne va sprijini uh, în ceea ce privește acordarea unei finanțări adecvate programului european prin intermediul facilității Creative Europe. Mai apoi, uh, televiziunea inteligentă. vreau să vă asigur că ne uh, concentrăm pe acest subiect și ne concentrăm în special uh, pe asupra temei uh, diseminării informațiilor pe internet. Dacă e să discutăm în detaliu acest subiect, atunci trebuie să ne amintim câteva aspecte importante. Uh, Operatorii de pe piață trebuie să, poată folosi de, să se poată folosi de toate caracteristicile pieței unice. În al doilea rând, trebuie să înțelegem care sunt valorile noastre și uh, care dintre valorile noastre trebuie neapărat să fie protejate. Dacă vorbim despre negocierile noastre cu Statele Unite ale Americii, atunci uh, sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră și anume că identitatea culturală europeană trebuie să fie protejată și acest subiect trebuie să se bucure de atenția noastră. De ce? Pentru că accesul oferit altor uh, culturi sau, mă rog, uh, posibilitatea oferită altor culturi de a invada piața culturală europeană ar putea avea un efect negativ asupra evoluției culturii europene care a avut nevoie de sute și sute de ani uh, Uh, pentru a se dezvolta. Nu vă pot da întreb- răspunsuri la toate întrebările în momentul de față, dar vă asigur că toate comentariile noastre vor uh, fi auzite. Doamna președinte, rog uh, cabina poloneză să rămână în sală. Avem un coleg fi, polonez care nu înțelegea o altă limbă. Prin urmare, vă cer amândurora să rămâneți aici. Nu, nu mă face să mă tot uit în direcția dumneavoastră, mă, mă, încep să mă enervez, rămâneți aici, Boris are nevoie de dumneavoastră și domnul Migalski de asemenea. De Deja uh, încep să mă enervez, uh, le vedeam că pleacă și, și nu mă mai puteam concentra asupra prezentării. Bine, uh, vreau să-i mulțumesc domnului ministru. N-a reușit, uh, bineînțeles, să răspundă la toate întrebările, dar am văzut prea bine că și-a notat absolut totul. Gândiți-vă la domnul de Gucht, gândiți-vă la televiziune și gândiți-vă, de asemenea, la flexibilitatea care ar putea fi acordată sau inclusă în buget pentru cultură. Vă mulțumim foarte mult și ne revedem în octombrie. La jeune femme en face de moi, aïe aïe aïe, can you please ask... Tânăra din fața mea, o să-l, poți să rogi pe, să-l rogi pe celălalt ministru să intre în sală? Asta se știe cum, ia. Yeah.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 nu mai văd niciun coleg polonez în sală și, mă, și luptam pentru a-i apăra, oare unde or fi dispărut? Migalski mai e aici? So, if I created some problem... Dacă v-am creat probleme, văd că polonezii nu mai sunt în sală, deci dacă vreți să plecați, spune, le spune doamna președinte interpreților polonezi, uh, îmi cer scuze, nu vrem să, să creezi probleme. Da, iată ce s-a, ce s-a întâmplat. Education and science. Educație și știință acum. Domnule ministru, suntem nerăbdători să vă ascultăm. Știți prea bine că nu doar Erasmus Plus trebuie să fie finalizat după bunul trialog pe care l-am încheiat, ci Mai avem și raportul doamnei Nevedalova uh, privind uh, regândirea educației. Deci, și multe alte dosare, vă dați seama, vă vom uh, sprijini, sper că ne veți sprijini și dumneavoastră, sper că îi veți sprijini pe colegi în activitățile lor. Prin urmare, domnule ministru Dainius Pavalkis, vă dăm cuvântul pentru a afla ce aveți de gând în următoarele patru luni. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru uh, posibilitatea pe care mi-o acordați de a prezenta prioritățile președinției lituaniene în fața dumneavoastră. Această prezentare este un privilegiu, este și o provocare pentru noi. Vreau să le mulțumim uh, să le mulțumesc președinției irlandeze și viitoarei președinții uh, grece, grecești, care ne-au ajutat foarte, foarte mult. Și acum voi începe, voi trece la subiect. Voi începe cu un subiect care ne preocupă în, de un an uh, și jumătate încoace, un subiect care a fost uh, tratat intens de președinția irlandeză în ultima săptămână. Este vorba despre programul Erasmus+. Plus. Voi trece din nou la engleză și uh, vă voi spune că vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru eforturile depuse. Iată, Acum uh, programul uh, este mai pe măsura Uniunii Europene. Rezultatele obținute n-au putut fi obținute decât datorită construi, uh, atmosferei constructive, negocierilor purtate și activității de pregătire demarate de către președinția irlandeză și celelalte instituții am avut parte de o adevărată negociere de cea mai bună calitate între cele trei instituții europene și nu putem decât să menționăm lucrul acesta. Acum, președinția lituaniană, cu ajutorul dumneavoastră, va trebui să adauge ultimele elemente ale puzzle-ului înainte de implementarea noului program. Ne dorim ca acest program să, încep, să, să poată fi aplicat începând cu uh, anul viitor, ianuarie anul viitor. Am purtat discuții pe această temă la CUNAS pe tema și uh, am discutat de asemenea implementarea acestui program uh, și în contextul uh, programului parteneriatului nostru estic. Vă vom transmite concluziile la care, le-am, la care am ajuns. În orice caz, per ansamblu, suntem încântați de faptul că finanțarea uh, acordată acestui program va fi una sporită în comparație cu finanțarea acordată în trecut programului. Uh, iată, e o mare realizare, da, dată fiind situația de criză prin care se trece bugetul Uniunii Europene. E important uh, rezultatul acesta obținut. Dacă vorbim despre educație și formare, trebuie să asigurăm accesul tuturor la educație de calitate, fie că vorbim despre educația uh, Uh, superioară, de nivel mediu sau uh, formarea informală. În Uniunea Europeană avem, într-adevăr, discrepanțe la nivelul abilităților conferite de sistemele uh, de educație, Trebuie să ținem cont de, acest, uh, de aceste discrepanțe și în același timp trebuie să ținem cont de realitate, realitatea de pe piața muncii și de cerințele companiilor. Prin urmare, uh, marea noastră ambiție este aceea de a spori calitatea sistemului de învățământ. Prin urmare, noi ne dorim uh, să sporim um, calitatea învățământului în întreaga Europa și aceasta este una dintre prioritățile președinției noastre. Alte priorități vor fi internaționalizarea educației universitare, leadership în inovare, resursele deschise de învățământ și învățământul digital. Dimensiunea internațională. Voi încerca acum să detaliez prioritățile noastre. Eh, internaționalizarea educației universitare este foarte, foarte importantă. Încercăm să sporim vizibilitatea universităților europene. În momentul de față, instituțiile de învățământ super, superior din Europa au uh, un bun renume și o bună activitate internațională. Există o serie de programe de cooperare internaționale la care universitățile noastre participă. E nevoie de uh, Uh, parteneriate, acestea există la nivelul instituțiilor de învățământ uh, superior europene, dar numărul acesta de parteneriate trebuie să crească pe viitor, pentru că doar astfel vizibilitatea universităților noastre va, noastre va crește și de asemenea vor crește uh, capacitățile de cercetare și dezvoltare ale universităților. Europa a rămas uh, o destinație preferată a studenților din state terțe și uh, Europa de asemenea este un, uh, un loc, o regiune la, nivelul, la nivel mondial în care s-au constituit o serie de hub-uri universitare. Deci, cu toate acestea, capacitățile universităților europene trebuie să crească. În următoarele luni vom uh, încerca să găsim un răspuns la comunicarea Comisiei cu privire la uh, internaționalizarea învățământului superior. Pornind de la această comunicare, vom crea un document care trebuie să fie adoptat la summitul din noiembrie, care va fi organizat la Bruxelles. Comisia dumneavoastră a contribuit deja la discuția noastră. Avem un raport, aveți un raport din 2010, un raport al domnului Laszlo Tökis pe această temă. Prin urmare, abia aștept să aflu comentariile dumneavoastră cu privire la ambiția noastră. Vacea leadership-ul. Vă dați seama că leadership-ul este esențial, este un factor uh, Uh, esențial pentru obținerea succesului pe, plan, uh, pe planul învățământului. Însă, cu toate acestea, nu a existat până acum niciun fel de inițiativă concretă pe acest subiect. Deci, iată că, la nivelul Consiliului, vom discuta, în timpul președinției lituaniene, pentru prima dată acest subiect. Leadershipul în domeniul învățământului este esențial pentru uh, adaptarea mediului uh, educațional european. Și de asemenea pentru îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților uh, din Europa. Tocmai de aceea e important ca liderii să își poată dezvolta abilitățile în uh, mediul uh, educațional, uh, abilități care mai apoi vor putea fi folosite pe piața muncii. Acest subiect a fost discutat la conferința de la Vilnius. Am pus accent în special asupra formării și uh, uh, asupra stagiilor în cadrul acestei conferințe. Dar uh, rezultatul dezbaterilor noastre a fost uh, inclus în uh, deciziile, va fi inclus în deciziile Consiliului care vor fi discutate, după cum vă spuneam, la ședința din noiembrie. Ne dorim de asemenea deschiderea învățământului. Toți cei care doresc să se recalifice trebuie, din punct de vedere profesional, trebuie să aibă acces la învățământ, nu doar tinerii. Dacă e ca ocuparea să crească, Europa trebuie să se ocupe de câteva elemente esențiale ale formării vocaționale. Președinția noastră dorește să lucreze asupra îmbunătățirii învățământului vocațional, că îmbunătățirea, îmbunătățire necesară pentru creșterea ocupării. Împreună cu colegii de la Ocupare vom încerca să întărim cooperarea între, uh, între învățământ și uh, piața muncii, pornind de la documentul semnat uh, la Leipzig săptămâna trecută. Prezentarea mea o voi încheia menționându-vă un nou, un nou instrument de învățământ care devine din ce în ce mai uh, popular în ultima perioadă, și anume cursurile online. Uh, Iată, tehnologia informațională s-a modificat și uh, acestea sunt rezultatele. În august 2012, doar la patru luni după deschiderea unei companii care, înființarea unei companii care oferă astfel de cursuri, un milion de studenți din peste 200 de uh, state au fost atrași de aceste servicii. Și ca urmare a acestei, acestui succes, numărul de cursuri online care uh, sunt uh, oferite în Europa a crescut enorm și iată, impactul acestor, acestor cursuri este de asemenea uh, enorm. Subiectul acesta este unul demn de a fi discutat. De ce? Pentru că, dacă este bine exploatat, instrumentul poate oferi mari beneficii. Uh, poate, oferi, poate face posibil, uh, posibilă comunicarea interculturală, poate uh, crește gradul de participare și se poate adresa unui număr mult mai larg de studenți. De asemenea, instrumentul duce la eficientizarea costurilor și noi, ăsta unul dintre obiectivele noastre, uh, de asemenea, poate duce la crearea unor noi metodologii și, de asemenea, la îmbunătățirea calității învăță- învățământului. Și aceasta este, din nou, o ambiție a președinției noastre. Bineînțeles, ca orice lucru nou, uh, și acest instrument oferă sau aduce cu sine o serie de provocări. Există persoane care se tem că profesorii vor fi uh, eliminați întru totul sau uh, că uh, sunt că, și sunt persoane care se tem că pur și simplu sistemul, modelul de învățământ se va schimba cu, se va da complet peste cap, lucru care îi va discrimina pe unii. Dar tocmai de aceea, iată, există o serie de contraargumente, contraargumente pe care ar trebui să le discutăm și eventual să le distrugem în, uh, în totalitate. Iată, e momentul ca ministrii culturii din Europa să discute despre posibilitățile, beneficiile pe care acest tip de învățământ deschis le aduce cu sine. La mijlocul anului 2013 ne propunem să contribuim la uh, promulgarea unei comunicări pe această temă, iar președinția lituaniană își asumă răspunderea de a o, purta o discuție pe marginea acestei comunicări în noiembrie și vom vedea ce va ieși de aici. Toate tot inputul dumneavoastră mă va ajuta să ghidez discuțiile purtate în, care vor fi purtate în noiembrie și sper că beneficiile pentru întreaga Uniune Europeană vor fi majore. Deci, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, acestea sunt subiectele pe care vreau eu să le tratez în următoarele șase luni. Și aș dori să adaug faptul că, punând în aplicare programul președinției noastre, practic ne aliniem programului general al președinției lituaniene, și anume uh, acel program care are drept ambiție crearea unei Europe uh, cât mai deschise cu putință. Cam atât din partea mea. Acum sunt dispus să vă ascult uh, întrebările și comentariile și vă spuneam că toate, tot inputul dum- dumneavoastră va fi repetat de mine la ședințele pe care le vom purta în următoarele șase luni cu partenerii noștri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Avem o mică problemă. Noi. Nu știu dacă dumneavoastră o aveți de asemenea. Dumneavoastră ați explicat multe. Ați explicat uh, mult, multe multe lucruri, dar noi n-am înțeles uh, prea bine, vorbeați despre MOC, dar ce este acest MOC? De unde finan- vine finanțarea? Ce-i programul? De, care, de la ce vine acronimul? E mobilitate? E ce? Mobilitate online. Uh, eu nu știu despre ce vorbiți. Domnule doamnă președinte, într-adevăr este un lucru nou, este un lucru binevenit uh, și inovator. Este vorba despre resursele deschise de învățământ. Acestea sunt organizate de câteva state europene împreună cu universități din Statele Unite și Universitatea din Shanghai. Deci există această rețea între universități și ce se întâmplă de fapt? Cursurile ținută de cei mai buni profesori ai universităților sunt uh, transformate în materiale video care sunt disponibile online. Problema cu care ne confruntăm este următoarea. Cum putem transforma acest uh, proiect într-unul cât mai larg uh, răspândit, cât mai larg uh, folosit și inclus în programele oficiale. Noi ne dorim să reușim să găsim calea de a trece de la uh, platforma informală reprezentată de acest tip de rețea la platforma oficială, cea bazată pe, pe modelul de învățământ specific fiecărui stat în, în parte. Și de asemenea, importantă este asigurarea calității învățământului. De ce? Pentru că, iată, dacă te uiți la un, uh, un ecran și asculți un curs, nimeni nu te poate lua la întrebări ce ai înțeles sau ce n-ai înțeles. Doamna președinte, ce înseamnă MOK sau MOC? Massive Open Online Courses. Ok. It, uh, it sounds not nice. Bine, nu sună prea bine, spune doamna președinte. Dar e adevărat. Bine, trec la germană. Bine, învățământul la distanță a existat dintotdeauna dar, bineînțeles, în cadrul ofertei disponibile, prin urmare, n-ar, n-a trebuit să ne dăm de ceasul morții pentru a înțelege dacă acest învățământ la distanță este oficial sau nu, pentru că era oficial din start și autorizat, certificat din start. Deci acum creăm această rețea între tot, toate statele, mm, foarte interesantă ideea, dar nu are nimic de a face cu Erasmus+. Plus. Uh, deci dacă vreți să lucrați cu asemenea platforme, atunci e drept că trebuie să găsim uh, modalitatea de a le oferi celor care, studenților care se bucură de aceste cursuri, uh, modalitatea de a obține un certificat, o diplomă. Dar bine, asta nu cred că are de-a face cu noi. Auzim subiectul ăsta pentru prima dată și în, uh, sunt absolut convinsă că în trecut, niciuna dintre celelalte președinții nu s-a ocupat de acest subiect. Uh, irlandezii s-au ocupat de Erasmus Plus pentru că era un subiect important, dar ia că, iată că dumneavoastră veniți cu o nouă temă, iată, multe, multe subiecte necunoscute, poate că ar fi trebuit să ne informați în prealabil. Domnul Sanchez. Doamna Sanchez are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Educația într-adevăr un sector hotărător pentru viitorul Uniunii Europene. Și să insist asupra câtorva elemente pe care le-ați menționat. Nu voi reveni asupra mobilității, ați vorbit mult despre Erasmus. Calitate de profesoară și eurodeputată, vă reamintesc cât de important este să combatem abandonul școlar și să facem tot posibilul pentru uh, Uh, valorizarea și dezvoltarea pregătirii profesionale, despre care ați vorbit și dumneavoastră. Prin ucenucie, dar și prin diplomele superioare în alternanță. Aș vrea să insist asupra nevoii ca Uniunea Europeană să corde prioritate uh, învățământului superior, care joacă un rol fundamental. În paralel, Circulația transfrontalieră în spațiul european a ideilor, a profesorilor, a studenților, a finanțării pentru dezvoltarea TIC-urilor, toate acestea duc la o schimbare în mediul universitar. Și bineînțeles, de fiecare dată că putem, spunem că învățământul superior trebuie să se apropie mai mult de uh, lumea afacerilor, pentru ca cetățenii să fie folosi, să se poată integra în societatea europeană. Pe de altă parte, să nu uităm cât de importantă e educația de la vârstele cele mai timpuri, în legătură cu toate subiectele. Educația artistică și culturală e o altă de integrare europeană. Educația în ceea ce privește mediul, dezvoltarea durabilă, educația pentru ca uh, tinerii noștri să devină cetățeni responsabili. Ar trebui să îndemnăm statele membre să fie conștiente de acest lucru și să o facem prin toate mijloacele de care dispunem. Eu sper să țineți cont de toate aceste lucruri în lucrările prezenției lituaniene. Vă mulțumesc, domnul Zver. Vă mulțumesc, doamnă președinte domnule ministru. Și eu salut prezentarea priorităților pe care ați făcut-o în domeniul învățământului pentru perioada președinției dumneavoastră. Aș avea totuși o întrebare și anume o problemă care apare în domeniul învățământului în Uniunea Europeană. Foarte mulți tineri sunt uh, în șomaj chiar și mulți tineri care sunt bine pregătiți. Pe de altă parte, există vreo 2 milioane de locuri de muncă pe care nu le putem uh, ocupa. Nu există suficiente persoane pregătite pentru asta. Deci există o mare diferență aici um, când ne gândim la toți cei care sunt uh, uh pregătiți și au diplome și nevoile de pe piața muncii. Uniunea Europeană ar trebui să reducă această uh, diferență, însă nu reușim să o facem. Să ne gândim la o nouă reformă a sistemului de învățământ. Asta e problema pe care trebuie să ne opunem țările europene ar trebui să-și modifice filozofia de pregătire la toate nivelurile învățământul ar trebui să fie mult mai strâns legat de aspectele practice care au de a face cu întreprinderile. Mai mult, ar trebui să adoptăm mai degrabă abordarea lui Humboldt în ceea ce privește sistemul universitar. Universitățile ar trebui să fie mult mai incluse în lume, în societate și ar trebui să poată reacționa rapid la nevoile societății și la nevoile economiei. Astfel ar trebui să încurajăm anumite filiere, anumite profesii care uh, sunt mai competitive și mai interesante pentru piața muncii. Ca parlamentari europeni nu avem cum să influențăm cu, cu mult reformele întreprinse de statele membre în domeniul învățământului. Mai mult, uh, în practică e oricum greu să te asiguri că recomandările făcute la Bruxelles sunt într-adevăr uh, puse în practică. Deci cum să reacționăm într-o astfel de situație? Asta e întrebarea. Domnul Papa Nicola are cuvântul acum. Thank you very much. Uh, Mr. Minister, welcome. Bun venit, domnule ministru. Vă urez numai bine în timpul președinției dumneavoastră și după ce am ascultat prezentarea dumneavoastră, trebuie să vă spun că mi s-a părut foarte interesantă. E și provocatoare chiar. Și e încurajator pentru un tânăr, un deputat mai tânăr, cum sunt eu, să văd o astfel de abordare cuprinzătoare și modernă. Mie mi se pare că aveți o abordare într-adevăr modernă. Și sunt de acord cu doamna PAC. Deocamdată nu avem o privire de ansamblu a acestor cursuri online, Massive Online Open Course, cursuri deschise online. Salutăm așa ceva. Noi în strategia privind tineretul am menționat această tendință și de asemenea ne-am uh, exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care aceste noi cursuri pot fi recunoscute și considerate ca o plusvaloare în ceea ce privește aptitudinile tinerilor. Pe lângă asta, trebuie să vă spun că suntem deja îngrijorați și încercăm să analizăm această nouă modalitate de predare. Îmi place foarte mult ca să fie legătura între învățământ și viața profesională reală. Ministrii de învățământ ar trebui să gândească mai des la învățarea pe parcursul vieții, la faptul că tinerii și nu neapărat doar tineri angajați ar trebui tot timpul să dobândească noi uh, aptitudini și mi-ar fi plăcut să aud mai multe reacții de la dumneavoastră în legătură cu sistemele duale, adică cele care combină studiile cu uh, viața profesională. Am discutat mult despre asta aici, în această comisie, și asta are mare legătură cu șomajul în rândul tinerilor. Domnul Zver, avem anumite poziții de lucru în anumite domenii și ar trebui să vedem cum le putem combina pentru a face față nevoilor la nivel european. Însă, în același timp, de pe băncile școlii trebuie ca tinerii să fie bine pregătiți pentru a ocupa aceste posturi. Deci nu trebuie să aștepți să dobândești nu știu câtă experiență pentru a putea lucra. Deci încă o dată vă mulțumesc, vă urez numai bine în timpul președinției și vă spun încă o dată, nu sunt obișnuit să aud uh, o astfel de abordare de un ministru. În ultimii patru ani n-am prea auzit pe cineva ca dumneavoastră. Deci eu cred că putem într-adevăr să avem mari așteptări de la președinția lituaniană. Vă mulțumesc. Vom pekne. Súhlasím samozrejme s tým, čo povedali všetci moji pred... Doamna Nevedalova, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministrul, vă felicit și eu în legătură cu această idee privind cursurile online, cursurile masive online. Însă să ne dăm seama că avem uh, universități excelente în Europa, un sistem de învățământ excelent. Nu vă sfătuiesc eu ce să faceți sau ce nu, însă eu cred că ar fi mai bine să ne concentrăm pe recunoașterea diplomelor, pe omologarea diplomelor în Uniunea Europeană, decât să ne concentrăm pe alte forme de studiu și de învățământ din afara Uniunii Europene. Să va depinde de dumneavoastră ce veți face. Îmi place că ați prezentat multe priorități, majoritatea au de a face cu raportul meu. Mi se pare că aveți foarte multe de făcut și sper să reușiți să duceți la bun sfârșit tot ce vă propuneți. Înțeleg că vă concentrați mult pe parteneriatul de est. De asemenea, importanța limbilor e binevenită și de asemenea faptul că vă concentrați pe pregătirea profesională. Am înțeles că v-ați referit la, la reuniunea ministerială din noiembrie. Aș vrea să știu dacă există alte măsuri concrete pe care vreți să le luați, dacă veți organiza conferințe, dezbateri, alte reuniuni. Aș vrea să știu ce intenționați să mai faceți, deoarece în afară de această reuniune din noiembrie la care v-ați referit, nu am auzit să aveți și alte evenimente programate. Deci, într-o singură reuniune a ministrilor de învățământ, nu prea cred că puteți reuși tot ce vă propuneți. Deci eu sper să uh, reușiți ce vă propuneți și sper să faceți tot ce v-ați propus, mai ales în domeniul uceniciei, de exemplu. De asemenea, vă sugerez să vedeți care e și situația cu stagiarii, chiar și cei care lucrează pentru instituțiile europene. E un subiect interesant. Deci, încă o dată, mult succes! Am și eu alte comentarii, ca și colegul Iorgos, dar cred că ar fi bine să-i lași pe colegi să intervină. Mulțumesc! Doamna Petra Camevert. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Aș vrea să ne concentrăm asupra două lucruri. Unul dintre aceste lucruri uh, a fost uh, cât se poate declar subliniat uh, săptămâna trecută și a fost subliniat de asemenea și de dumneavoastră. Dorim ca numărul de absolvenți de studii superioare să crească. Asta e o parte componentă a strategiei 2020. Uh, doamna Pac și cu mine, de fiecare dată atragem atenția asupra faptului că atunci când vorbim despre studii superioare, nu trebuie să uh, ne gândim exclusiv la studiile universitare și uh, văd că această dolanța noastră nu este înțeleasă neapărat de toată lumea. Și prin urmare e clar că mentalitatea trebuie să se schimbe. Săptămâna trecută, la un post de televiziune german, se vorbea despre situația învățământului din Franța și un uh, Uh, măcelar spunea la emisiune că cu greu reușește să-și găsească un uh, ucenic pentru că meseriile precum ceap de măcelar nu, este, nu sunt suficient de bine văzute la nivel social. Uh, doar studiile universitare sunt uh, studii în adevăratul sens al cuvântului, conform mentalității generale. Deci, iată, trebuie să conștientizăm faptul că nu avem forță de muncă calificată. În multe state membre există acest deficit. Iar când vorbim despre forță de muncă calificată, nu trebuie să ne gândim doar la forța de muncă ce a trecut prin uh, universitate. Deci, iată, trebuie să fim tare atenți și să, să ne dăm seama seama că în momentul în care vorbim despre uh, diplome de calificare, care dovedesc o calificare, uh, Uh, nu ne referim doar la diplome universitare, ci ne referim și la diplomele obținute de cei care doresc să devină patiseri sau brutari, etc., pentru că și aceste meserii sunt uh, necesare și pe viitor avem nevoie de instalatori, avem nevoie de brutari, dar pentru uh, ca cineva să devină brutar sau instalator nu are nevoie de, o, de studii universitare. Deci, iată, mentalitatea europeană trebuie să se schimbe. Trebuie să înțelegem cu toții că și cei care nu au studii universitare pot prea bine să intre pe piața muncii și mai mult decât atât, Uh, pot practica meserii mai mult decât necesare. Iată, lucrul acesta trebuie să, să fie înțeles atât la nivelul Comisiei Europene, cât și la nivelul Consiliului, dar și uh, la nivelul Parlamentului European. Iar, în al doilea rând, acest MOC. Uh, și eu am fost tare surprinsă, nu auzisem niciodată de acest concept. N-aș spune neapărat că aceste module nu ar trebui să fie incluse în, în programa de învățământ în modulul de învățământ. Dar, în același timp, nu aș dori că, ca doar acest tip de învățământ să existe în uh, Europa. De ce? Pentru că învățământul are mult de a face cu schimbul de opinii, de păreri, iar mă tem că platformele acestea online nu oferă neapărat posibilitatea aceasta de discutare direct uh, față în față a ideilor. Să nu uităm că universitățile din Europa sunt deosebit de bune. Într-adevăr, poate prelegerile ținute de ceva profesor de la universitate din, Amer- din America este într-adevăr valoroasă. Însă să nu uităm importanța schimbului de opinii. Să nu, ne, să nu creăm un sistem de învățământ în care fiecare uh, student stă în cămăruța lui și se uită la un ecran. Deci, uh, această platformă este bună în principiu, dar trebuie să stabilim clar criteriile de aplicare și folosire a acestor uh, platforme. Să nu ne gândim că universitățile clasice nu își mai au uh, importanța pe viitor, nu mai au nicio importanță pe viitor, pentru că cu siguranță ele sunt esențiale. Domnul Tacula. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Poate ar, încep, ar trebui să începem cu aceste cursuri MOOC. E bine că ați uh, pus în discuție aceste cursuri. Sunt niște cursuri cu un potențial excelent. Și să nu uităm că atunci când uh, vorbim despre educație în Europa, Uh, Noi ar trebui să uităm că e un domeniu aflat sub coordonarea directă, deci de aceea, deschisă, mă scuzați, de aceea orice sistem nou e bine deschis, nu ar trebui să uh, ne opunem schimbării, să rezistăm la schimbare din uh, principiu, ar trebui să anticipăm ce se va întâmpla pe viitor și să ridicăm, practic, nivelul în ceea ce privește învățământul. Ceea ce mă îngrijorează puțin, deși eu știu că e o competență națională, există și coordonarea deschisă ca modus operandi. Eu cred că ar trebui să avem o colaborare mai strânsă în domeniul învățământului în general. Când mă uit la situația din Europa, îmi dau seama că într-adevăr avem nevoie de așa ceva. Deci pentru ce educăm și pregătim pe oameni? Cine ia aceste decizii în Europa? Uneori mi se pare că cei care hotărăsc nici măcar nu-și dau seama care e situația uh, în lume acum. Foarte multe lucruri s-au schimbat în ultimele decenii. În Europa chiar că întâmpinăm grave probleme. Vedem ce probleme avem legate de excluziunea socială, de șomaj în rândul tinerilor și trebuie să vă spun că educația e o modalitate de a combate aceste fenomene. Însă, din păcate, se pare că e foarte greu de multe ori să îi convingi pe cei care renunță la studii, de exemplu, să și le rea. În Finlanda, de exemplu, se tot vorbește despre pregătirea profesională ca metodă de incluziune socială. În timpul prezenției lituaniene și știu că ministrul Pavalkis uh, are mare experiență în acest domeniu, uh, ar trebui chiar să ne punem această întrebare. Pentru ce îi educăm și pregătim pe oameni pentru piața unică? De ce fel de oameni avem nevoie? Și să nu uităm că cele 40 de companii majore multinaționale dețin mult mai mulți bani decât toate statele membre. Sunt companii care nici nu plătesc state, care, sunt, care și-au domiciliu fiscal în paradisurile fiscale. Gândiți-vă care e costul muncii în Uniunea Europeană. De aceea nu suntem competitivi și de aceea ar trebui să regândim toate aceste concepte. Ce putem oferi noi în plus? Inovare, cercetare, dezvoltare, Acestea sunt în centrul tuturor acestor uh, probleme. Da, într-adevăr, avem nevoie și de profesoare pregătite pentru sectorul terțiar, însă trebuie să găsim și alte uh, soluții cât mai repede, cu curând, deoarece avem orizontul 2020, 30 sau 40, să pe de altă parte mă întreb dacă știm cum vom supraviețui și 2014, când ne confruntăm cu alte probleme urgente. Mo, cursurile online reprezintă o inițiativă binevenită, însă pentru asta nevoie de conexiuni, de un know-how. Mie mi se pare că a fost mai degrabă un brainstorming pe care dumneavoastră l-ați uh, provocat aici, să oricum vă mulțumesc. Grazie, <clears throat> președinte. Domnul Marcos Corea. Vă mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru intervenția făcută. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă dau un mic sfat. Reluând, practic, ideile pe care le-au exprimat și ceilalți colegi, mai ales doamna Camerver și domnul Sver. Eu provin din Italia, unde șomajul rândul tinerilor e foarte ridicat. Există foarte mulți de bucă... Sunt mulți brutari, de exemplu, în Italia, care nu găsesc personal calificat. Domnule ministru, prezenția unei țări durează doar șase luni. Nu se poate face o revoluție majoră. Prezenția dumneavoastră suferă și de faptul că vine vacanța de vară, după aia o să fie și vacanța de Crăciun, deci se reduce la patru luni. Și dacă e să ne gândim la un sfat util, bineînțeles, ar trebui valorizate studiile universitare, ar trebui să avem diplome care să servească pe piața muncă. Însă eu văd o groază de tineri italieni care au diplome excelente în ceea ce vrește știința informațiilor, în alte domenii importante, însă care sunt niște prestigioși șomeri. Eu mă gândesc că în aceste patru luni, importanța culturală a rolului dumneavoastră e covârșitoare. Dumneavoastră ar trebui să transmiteți un semnal clar cum trebuie valorificată o pregătire profesională care să le permită tinerilor să aibă acces la un loc de muncă, fără să fie discriminați din punct de vedere cultural de multe ori pentru că nu au o, diplomă. Eu cred că dacă am face așa ceva, am, am obține un rezultat bun pentru toate țările europene. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Aș avea și eu câteva comentarii. Eva Dunfon. Comentarii ce merg uh, practic în direcția domnului, uh, celor făcute de domnul uh, Scuria și de către Eva. În ultima perioadă am tot vorbit despre universități și mediul de afaceri. Da, sunt pentru. De ce vorbim însă întotdeauna despre universități și uh, mediul de afaceri? Trebuie să vorbim despre educație și mediul de afaceri. Avem uh, Ah, exemplul Austriei, Olandei ah, și altor state europene în care șomajul în rândul tinerilor este foarte scăzut. De ce este foarte scăzut? Pentru că există această colaborare între școală și ah, piața muncii și companii. Uh, Uh, la noi uh, un uh, brutar, un instalator nu este privit cu dispreț pentru că nu are un, o diplomă universitară. Deci e clar că mentalitatea trebuie să se schimbe, trebuie să respectăm toate aceste formări și să înțelegem faptul că nu toată lumea trebuie să treacă prin etapa studiilor universitare. Eu nu înțeleg de ce există în continuare această Uh, proastă înțelegere a relației care ar trebui să să fie statutată între școală, pur și simplu, educație, pur și simplu și companii. Sunt de acord cu, cu Eva. Uh, de asemenea, mi se pare absolut înfiorător faptul că există atât de multe probleme între state. Eu sunt din Saarland, uh, un land german apropiat de granița cu, cu Franța, Uh, și în landul uh, meu ce se întâmplă? Există o grămadă de brutari care au nevoie de ucenici, dar pe, pe care i-ar putea găsi în Franța, dar pe care nu îi poate angaja, pentru că dacă i-ar angaja, ar trebui să plătească taxe în Franța. Și iată, uh, taxele de acolo sunt mai mari, nimeni nu și le poate permite. Deci trebuie să stabilim și ce se întâmplă cu zonele acestea de graniță și uh, trebuie să facilităm uh, mișcarea forței de muncă între state în zonele de graniță. Uh, această platformă despre care vorbiți dumneavoastră, o fi el interesant, dar haideți să ne facem uh, temele acasă, să, să încheiem dosarele ce uh, sunt în continuare de discutat. Haideți să terminăm procesul de la Bolonia, pe care l-am tot început și nu s-a mai încheiat sau nu funcționează în momentul de față. Deci haideți să, să fim precauți, eu n-am nimic împotriva ideilor novatoare, dar haideți să terminăm cu lucrurile pe care le-am început. Avem nevoie de un cadru, atâta timp cât cadru cadru nu există, nu există nici securitate pentru uh, studenți sau pentru elevi. Asta vreau eu să spun și acum îi dau cuvântul domnului ministru. Uh, thank you. Uh, uh, uh, how much of time I have? Uh, ten minutes. No. Mulțumesc. Cât timp am la dispoziție? Șapte minute. colega dumneavoastră trebuie să plece. Deci de aceea vă rog să fiți cât mai succint. Voi rezuma toate întrebările. În primul rând, în legătură cu cursurile online. Vox. Nu a fost inițiativa noastră să lansăm asta, însă dat fiind că acum peste 800 de mii de studenți din Uniunea Europeană sunt deja înregistrați la această platformă că Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze cumva. Ar trebui să începem să discutăm, să vedem dar ce anume suntem gata să facem. Bineînțeles, nu e ceva oficializat, e doar o dezbatere politică. Vede, vede, încercăm să vedem încotro ne îndreptăm, deci asta corespunde sugestiilor dumneavoastră. mm de asemenea, aproape toți eurodeputații au pus o întrebare legătură cu legătura dintre educație și piața muncii. E o legătură foarte periclitată acum. Da, vorbim de cercetare, avem cercetători buni, însă la nivelul implementării tehnologiei, a industriei de implementare a tehnologiei, suntem zero. Da, universitățile sunt prestigioase, bune, tot ce vreți dumneavoastră, însă laureații acestor universități, diplomații, nu sunt acceptați pe piața muncii. Deci există o nepotrivire între aptitudinile pe care le oferă aceste universități excelente studenților și nevoile pe care le au întreprinderile. Am avut 3-4 întâlniri în Lituania pentru a discuta despre asta și dacă vom formula niște propuneri uh, reușite, am putea să le includem într-o propunere a Consiliului sau într-o decizie sau concluzia acestea. Deci ne ocupăm de asta acum. Și în primele zile ale președinției am declarat crearea unei alianțe europene pentru ucenicie. Eu cred că e important să avem o mai strânsă colaborare între sistemul de afaceri și cel de învățământ. Pentru a vedea ce anume au ei nevoie de la sistemul de învățământ și invers, sistemul de învățământ ar trebui să reacționeze pe deplin la nevoile societății și economiei. Avem un șomaj foarte ridicat, pe de altă parte avem nevoie, de exemplu, mulți specialiști de tehnologie ale informației, avem nevoie de specialiști de înaltă tehnologie și așa mai departe. Deci, cred că vorbim pe aceeași limbă în această privință. Și în al treilea rând vă mulțumesc tuturor și acum o las pe colega mea să uh, vă prezinte și dumneavoastră ce are de spus astăzi, deci nu voi fi nepoliticos și vă spun că voi face tot posibilul pentru a uh, face eforturi uh, pentru viitorul Europei. Vă mulțumesc și pentru ce ați spus și pentru solidaritatea față de altul colegi. Următorul ministru la rând. Păi, poftiți, poftiți. Years of Lithuanian presidency. It's book of the our yeah, delegation. Thank you. Thank you. Okay. okay. Thanks. Thank you. Where is the minister? Warum isn't it here?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 Um, Bună dimineața, doamna ministru, doamna Pavledinskiene. Este ministrul muncii și al securității uh, sociale și în acest uh, uh, portofoliu um, ar fi cazul să nu vorbiți despre altceva decât despre tineret. Vă dau cuvântul imediat pentru că ați spus că vă, vă grăbiți. Așa este? Vă rog. Labai diena, ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos. Mm, bună dimineața, mulțumesc doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a sublinia prioritățile Lituaniei în domeniul politicilor pentru tineri. Sunt încrezător că, prin recunoașterea rolului important al Parlamentului European în procesul de luare a deciziilor, ca reprezentanțe intereselor a 500 de milioane de cetățeni, fiecare ministru care a venit aici va încerca să găsească o cooperare constructivă, productivă și benefică reciproc pe parcursul mandatului nostru și eu nu sunt o excepție. Viitorul Europei depinde de tineri care, ca atare, trebuie să fie considerați o forță pozitivă și creativă pentru întreaga Uniune Europeană. Europa este continentul cu o rată îmbătrânirii foarte rapidă și tot de, tocmai de aceea integrarea tinerilor în viața socială și profesională și uh, mai bună utilizarea potențialului acesta uh, sunt cei mai importanți factori în garantarea dezvoltării durabile uh, în Europa pentru a crea condițiile care uh, încurajează participarea activă a tinerilor într-o societate democratică des- și deschisă, este important să-i ascultăm și să uh, încurajăm uh, cooperarea eficientă, să venim cu idei specifice în cadrul programelor europene existente și să ne concentrăm mai mult pe aspectul tineret în fiecare domeniu de politici. Ca rezultat al crizei economice actuale, tinerii se confruntă cu multe dificultăți pe piața muncii. Lipsa de locuri de muncă și lipsa de oportunități uh, afectează viața tuturor uh, persoanelor și, uh, în acest caz, tinerii sunt Uh, cei mai vulnerabili, pentru că șomajul nu îi împiedică doar să se integreze pe deplin în societate, ci cauzează și excluziune socială și crește riscul de infracțiuni și de neliniști sociale. Incluziunea socială și locuri de muncă adecvate ar garanta independența economică a tinerilor și ar ajuta pe aceștia să devină participanți activi în viața publică. Este important să creăm uh, condiții mai favorabile pentru ca tinerii să-și îmbunătățească uh, capacitățile, să profite de ocaziile evite, să lucreze și să devină membri activi în activități sociale și să se implice mai mult în crearea Uniunii Europene. E important să înțelegem că tinerii nu reprezintă o povară, ci o resursă socială importantă și mobilizarea acesteia ar putea facilita uh, atingerea unor obiective sociale mai înalte. Pentru a contribui mai mult la obiectivele uh, Europa 2020, este important să rezolvăm problemele cu care se confruntă tinerii din cauza crizei. În timp ce <clears throat> Uh, încercăm să dezvoltăm și să punem în aplicare politica pentru tineri, ar trebui să uh, acordăm atenție și ocupării și antreprenoriatului pentru a încuraja inovația și creativitatea printre tineri. De asemenea, uh, trebuie să avem grijă și de sănătatea lor Politica pentru tineri pe care o creăm astăzi este extrem de importantă pentru viitorul tuturor celor 28 de state membre și trebuie să ne asigurăm că tânăra generație nu devine o generație pierdută. Principala, priori, principala prioritate a președinției noastre este incluziunea socială a tinerilor, care nu se află nici în școală, nici în câmpul muncii. Și aceasta acest grup este unul dintre cele mai problematice uh, din societate. Consecințele apartenenței la acest grup sunt în detrimentul individului și a societății, dar și al economiei. Să nu intri pe piața muncii sau să nu fii în uh, sistemul de învățământ uh, înseamnă să ai posibilități mai reduse de angajare și uh, acest lucru poate să-ți afecteze chiar sănătatea fizică și psihică. Acești tineri sunt implicați într-o măsură mult mai mică în viața politică și socială și au mult mai puțină de spus. Și pentru a rezolva problema acestora, avem nevoie de multe măsuri care să înlesnească tranziția acestor tineri spre câmpul muncii sau întoarcerea lor la sistemul de învățământ. Aplicarea, în aplicarea acestor măsuri trebuie să ne concentrăm asupra uh, grupurilor vulnerabile în special. Politicile de succes sunt întotdeauna legate de inovație și de aceea este extrem de important să cauți noi căi de a atinge grupurile țintă și trebuie să ne concentrăm și asupra oamenilor care nu pot profita pe deplin de drepturile lor. Pe parcursul președinției noastre vom pregăti concluziile Consiliului în ceea ce privește tinerii care nu uh, sunt nici angajați, nici uh, studenți și uh, incluziunea socială a acestora. Vom încerca să găsim cele mai bune metode de a oferi posibilitățile, posibilități pentru acești tineri să, facă, să ia parte la viața socială activă, să intre în câmpul muncii sau să se întoarcă la școală. Vom încerca să găsim soluții inovatoare, intersectoriale și interministeriale. Vom continua discuțiile referitoare la problemele care afectează pe acești tineri la conferința pentru tineri și vom avea ocazia tocmai să ascultăm vocea tinerilor în timpul acestei conferințe. Vom revizui măsurile actuale și vom încerca să găsim metode noi și inovatoare pentru a rezolva problemele acestor tineri, grupul NEET. Conferința pentru tineri și reuniunea directorilor generali uh, care se ocupă de această problemă va avea loc în Vilnius între 9 și 12 septembrie, scopul fiind să avem uh, un rezumat al uh, discuțiilor cu tinerii prin dialogul structurat cu tinerii. Ne vom concentra asupra, ocaziilor, asupra îmbunătățirii ocaziilor de, uh, ca acești tineri să-și găsească un uh, loc de muncă. Trebuie să lansăm un proces de consultare cu tinerii prin dialogul structurat. Sunt convins că vocea tinerilor este extrem de importantă și că ar trebui să fie auzită atunci când se formulează politica pentru tineri. În același timp, este important de asemenea ca dialogul structurat să includă cât mai mulți tineri și să-i uh, încurajeze să fie activi și să contribuie la crearea propriului viitor. Cred că participarea activă a tinerilor dezvoltă un cetățean activ pentru viitor. Trebuie să încercăm să extindem aceste consultări pentru tineri, în special uh, incluzându-i pe cei care sunt mai puțin activi, prin crearea unei vizibilități mai mari a procesului respectiv. Ocuparea tinerilor este una din prioritățile președinției noastre. În ceea ce privește sarcinile în acest domeniu, vreau să știți că pe parcursul mandatului nostru vom redacta o declarație a Consiliului în ceea ce privește Alianța Europeană pentru Ucenicie, scopul acesteia fiind de a crea mai multe o, o ucenic, mai multe programe de ucenicie de o calitate crescută. Scopul va fi de a mobiliza acțiunile statelor membre, a partenerilor sociali, a companiilor și a Comisiei Europene și a altor actori relevanți pentru a avea un uh, sistem și programe de ucenicie de bună calitate. Mai mult ne vom uh, concentra asupra importanței punerii în aplicare a inițiativei uh, Garanția pentru Tineri. Uh, Lituania consideră că aceasta va oferi oportunități reale pentru tineri și uh, îi va ajuta să evite șomajul pe termen lung. De asemenea, îi va ajuta să aibă ocazii de a avansa în carieră. Uh, punerea în aplicare a acestei inițiative va fi importantă pentru crearea de relații de parteneriat puternice cu actorii interesați și uh, Um, cu alți parteneri care să-i sprijine pe tineri și se vor lua măsuri pentru încurajarea integrării pe piața muncii prin utilizarea tuturor oportunităților de finanțare uh, puse la dispoziție de Fondul Social European și de alte fonduri structurale în acest domeniu. Este de asemenea foarte important să implicăm și pe partenerii sociale atunci când discutăm despre șomajul în rândul tinerilor. Îi vom invita să discute acest subiect uh, la Consiliul Informal pentru Ocupare, acolo unde dorim să discutăm mai în detaliu problema uceniciei. Avizul uh, Parlamentului European în acest domeniu este extrem de important. Uh, noi am analizat rezoluțiile și avizele Parlamentului European în domeniile ocupării și a politicii pentru tineri și salut acordul um, convenit în timpul președinției irlandeze în ceea ce privește uh, viitoarele programe în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, Erasmus+, și um, acolo unde am uh, reușit să ajungem la un compromis. De asemenea, încurajarea cooperării între tinerii uh, din Uniunea Europeană, din Europa de Est și din Caucaz reprezintă una din prioritățile noastre. Vom avea un prim uh, forum al tinerilor uh, pentru parteneriatul estic în Kaunas în octombrie și uh, acest forum um, se va ocupa de uh, tine și de recunoașterea educației informale și importanța acesteia pentru incluziunea socială, în special la nivel uh, local, incluzând o prezentare a lucrului cu tinerii. Apreciem mult și munca partenerilor noștri în trioul de președinții, Uh, și salutăm declarația de la Dublin. De asemenea, vom încerca să asigurăm continuitatea în acest domeniu. Profit de ocazie să vă invit la acest eveniment și la conferința pentru tineri la începutul lunii septembrie pentru a contribui la analizarea acestor subiecte importante. Pe parcursul mandatului nostru vom monitoriza procesele legate de politica pentru tineri și vom coopera cu alte sectoare și, de asemenea, vom reacționa activ și acolo unde este necesar vom veni cu propuneri uh, în ceea ce privește subiectele legate de tineri. Pe parcursul mandatului nostru ne vom uh, concentra și pe cooperarea intersectorială, subliniind uh, principiile unei politici integrate pentru tineri. Pentru a asigura o cooperare intersectorială mai bună, vom uh, uh, profita și de dialogul structural. Și prin acesta vom încerca să implicăm și reprezentanții altor sectoare, cum ar fi uh, învățământ, sănătate și ocupare. Pe parcursul președinției noastre vom încerca să implicăm în dialogul structurat și tinerii care nu sunt implicați în uh, formare sau uh, în uh, învățământ. Vom concentra, ne vom concentra asupra rolului tinerilor în dezvoltarea de politici care îi afectează. De asemenea, vom încerca să obținem o incluziune socială mai mare. Participarea tinerilor este indispensabilă pentru că uh, aceste politici îi afectează în principal pe ei și tinerii trebuie să-și uh, formeze singuri, să-și creeze singuri viitorul. Stimați eurodeputați, aș dori să conchid prin a spune că pentru mine personal și pentru fiecare profesionist care lucrează în acest domeniu, această președinție este o mare onoare și o mare responsabilitate. Aștept cu interes cooperare strânsă din partea dumneavoastră și pe baza experienței pe care deja o am, această cooperare este posibilă și fezabilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Aștept cu interes întrebările și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă ministru. Acum avem o problemă. Dumneavoastră ziceați că trebuie să plecați uh, la 11 și un sfert. Cât mai puteți rămâne? Pentru că, iată, e aproape 11 fără un sfert. Și un sfert, îmi cer scuze. 15 minutes. Good. Okay. Colleagues, keep it in consideration that... Stimați colegi, uh, țineți cont de faptul că nu avem timp uh, pentru discursuri lungi. Un minut la dispoziție. Uh, pani minister, că deacuiem za vaše... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă ministru, vă mulțumim pentru această prezentare extrem de cuprinzătoare. Am mai degrabă uh, observații decât întrebări. Îmi place această abordare intersectorială și, din păcate, ați început cu o notă mai neplăcută, că de mai multe ori ați spus uh, tinerii care nu sunt angajați uh, și care nu sunt nici uh, în învățământ. Cred că există un grup mult mai mare de tineri care totuși au fie un loc de muncă, fie sunt studenți și ar fi cazul să ne concentrăm și asupra lor. Mi-a plăcut că ați spus că veți lucra la dialogul structurat. Uh, Poate un alt lucru negativ pe care l-ați menționat de mai multe ori este că n-ar trebui să vorbim numai despre acești tineri care nu sunt uh, nici în învățământ, nici în câmpul muncii și să-i descriem ca pe uh, infractori. Cred că este o formulare destul de neplăcută care nu ajută pe nimeni. Poate în dialogul structurat cu tinerii ar trebui să ne concentrăm asupra grupului mult mai mare la care am făcut aluzie, și să ne concentrăm și asupra faptului că tinerii sunt cei care participă cel mai puțin uh, la construcția societății și au senzația că sunt uh, dați deoparte și nu au niciun cuvânt de spus. Și acest lucru este uh, extrem de important, mai ales acum, având în vedere că se apropie alegerile europarlamentare, pentru că tinerii sunt cei care se prezintă în numărul cel mai mic la alegeri. Vă mulțumesc foarte mult! Nicolau. Nicolau, minut. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Într-adevăr, problemele tinerilor nu reprezintă o discuție ușoară la nivel european. Avem uh, competențele europene, așa cum sunt ele descrise în tratat, și am avut foarte multe discuții, multe îngrijorări Auzind uh, prezentarea de astăzi, am avut senzația din nou că uneori trăim în lumi diferite. Because I didn't hear anything. Și am spus acest lucru pentru că nu am auzit nimic din partea dumneavoastră, ca reprezentant al prezidenției, despre evoluțiile recentelor uh, deciziilor de Consiliu. Mulți lideri consideră că acesta reprezintă o prioritate. A existat un anunț al unei noi decizii că probabil 8 miliarde vor fi alocate pentru tineri și pentru crearea de oportunități pentru aceștia. Și în urmă cu 2 ani, așa cum a spus domnul Barroso, avem 30 de miliarde de euro care erau nefolosiți și că aceste fonduri uh, vor fi acordate și alocate tinerilor. Apoi au fost niște echipe operaționale trimise în anumite state membre pentru a ajuta, dar nu am uh, primit nicio reacție, niciun fel de feedback. Uh, a existat această coordonare deschisă, nu, dar nu am avut niciun fel de, de răspuns. Și nu suntem suficient de implicați în acest domeniu și o să Uh, termin foarte repede că doamna președinte spune că nu mai am timp. Ne găsim într-o situație de urgență și ne îndreptăm spre un an electoral. În aceste aspecte vor fi discutate și rediscutate și noastră sunteți ministrul de resort. Credeți că pe perioada președinției puteți fi mai exactă în rezolvarea problemelor tinerilor și în oferirea de soluții specifice? Vă rog să vă uitați la uh, tabloul de bord pe care îl avem și la uh, documentele publicate de comisie, pentru că foarte multe elemente vin de la nivel european, dar avem nevoie de soluții. Și aș vrea o părere din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pena Rapatu. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Bine ați venit, doamna ministru. Ceea ce m-a șocat uh, un pic uh, la domnul coleg care a vorbit înainte este că n-ați vorbit despre garanția pentru tineri. Până la urmă este o uh, propunerea Parlamentului European adoptată de Consiliu, dar n-ați spus nimic pe această temă, care este abordarea dumneavoastră și cum vedeți punerea în aplicare a garanției pentru tineri. Aveți o abordare specifică? Având în vedere că n-am decât un minut, o să vorbesc foarte repede Ați vorbit despre importanța de a avea un loc de muncă, dar nu ați vorbit deloc despre voluntariat. Nu credeți că voluntariatul poate fi un mijloc pentru ca tinerii să rămână activi, chiar dacă uh, nu au un loc de muncă? Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este problema mobilității. Știm cu toții că mobilitatea este extrem de importantă, în special pentru tineri. Programul Erasmus permite studenților care uh, sunt într-un program uh, universitar să aibă acces la mobilitate, dar ceilalți nu au această mobilitate. Și uh, aș veni cu o propunere foarte precisă legată de mobilitate. De ce nu avem un pas uh, pentru tineri? Uh, Există în momentul de față unul care este foarte limitat și foarte costisitor, ajunge pe la 500 de euro pentru o perioadă foarte limitată și mă întreb dacă ideea de a avea un fel de pașaport european pentru tineri nu ar ajuta la mobilitate pentru aceștia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Curia. Eh, Mulțumesc, domnul președinte. Sper că disponibilitatea noastră de a lucra cu noi se va vedea și pe viitor și poate data viitoare vom avea mai mult timp să facem schimb de păreri. Mă bucură faptul că aveți ca prioritate combaterea șomajului în rândul tinerilor, pentru că știm că este o tragedie care afectează întreaga Europa. Din ceea ce ați spus, am avut impresia că, mă, că vă concentrați doar pe asta, dar uh, tinerii înseamnă mai mult decât șomaj. Pentru că, până la urmă, oamenii vorbesc și despre alte lucruri, nu doar despre muncă, vorbesc despre mediu, despre voluntariat, despre sport. A existat un program numit Tineri în Acțiune, care acum a fost uh, inclus în noul program Erasmus+, și de asemenea a fost un uh, program uh, tineret 360 de grade. Și am vrea să aflăm de la dumneavoastră care ar fi obiectivele pe care aceste lucruri le-ar putea avea. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă ministru, eu vin din Spania unde uh, avem o rata șomajului foarte, foarte mare. Europa. E o adevărată problemă în Europa. Și asta din cauza că trecem printr-o criză economică, dar și pentru că S-ar putea ca sistemul nostru de învățământ să nu fie adaptat la realitatea de pe piața muncii. Am vorbit cu ministrul învățământului despre toate astea și Cred că ar trebui să co- colaborați foarte mult cu colegul dumneavoastră pentru a pune mult accentul asupra pregătirii profesionale și asupra stagiilor, a ucenicilor întreprinderi. Să spunem cât de important e să fie prețuită pregătirea profesională. Încă un lucru important pentru mine, una din cauzele șomajului din Spania, și anume o legislație laborală deficientă care îi sancționează pe tineri. Eu nu știu, mă pun dumneavoastră această întrebare. Credeți că am putea o, avea o legislație a muncii comune pentru toată Uniunea Europeană, dat fiind că avem, vom avea o legislație fiscală comună, dar și în alte domenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ați ascultat părerile colegilor. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe toți tinerii nu doar pe cei care sunt șomeri. Acum toată lumea se ocupă de cei șomeri, nu știu, de șomeri. Nu știu cât uh, o să reușim să ajutăm, dar sunt mulți tineri care nu sunt șomeri. Și chiar și aceștia au nevoie și de alte activități. Deci haideți să ne concentrăm pe toți tinerii, nu doar pe un grup specific. Și haideți să nu îi uh, uh, transformăm pe cei care nu-și găsesc un loc de muncă în infractori. Aveți cuvântul. Ačiū gerbėmiems uh, parlamento um, komiteto atstovams. Mulțumesc deputaților pentru întrebări și observații. Aș dori să vă răspund pe scurt la toate întrebările. În primul rând doresc să îi mulțumesc doamnei Nevedova pentru întrebările domniei sale. Incluziunea tinerilor în uh, viața publică este importantă pentru fiecare stat membru în parte. Este o prioritate pentru acestea mediul uh, tinerilor și uh, abilitatea lor de a se integra în societate, de a urma exemplele bune din societate, de a-și folosi creativitatea, este important pentru toate statele membre, pentru că uh, asta creează o valoare adăugată și contribuie la competitivitatea țării. Și este bine și pentru Uniunea Europeană în întregimea sa. Atunci când vorbim despre uh, grupul acela restrâns uh, de tineri care nu sunt uh, nici angajați, nici în, um, educa- în sistemul educațional, n-am vrut să-i jignez, n-am vrut să-i numesc infractori, dar această situație creează uneori um, un efect, un risc, de fapt, ca uh, acești tineri să ajungă să se ocupe de um, lucruri mai puțin uh, uh, legale. Tocmai de aceea ar trebui să fim atenți nu doar la ocuparea tinerilor, Avem 14% din acest grup net și trebuie să recunoaștem că și ei fac parte din societate și ar trebui să ne gândim la includerea lor în societate. Aș dori să-i, să răspund și domnului Papa Nicolau, care m-a întrebat de programul Garanția pentru Tineri și de ce nu am discutat despre asta astăzi. Este una din prioritățile noastre și ne bucură că vom avea 6 plus 2 miliarde de euro. Sacina noastră principală este să dezbatem aceste probleme și vom vorbi cu miniștrii până în toamnă. Vom încerca să facem schimb de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a garanției pentru tineri. Fiecare țară va trebui să vină cu un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a acestei garanții astfel încât în primii doi ani din CFM să putem profita de fondurile alocate pentru garanția pentru tineri. Parlamentarui PNR Peto, atsiprašau, jeigu pavardę netaip ištariau, iš tiesų. Acum să răspund și la alte întrebări. Ați vorbit despre mobilitate și în special despre mobilitatea tinerilor. Tinerii vor să, au posibil, să aibă posibilitatea de a fi activi. și de a călători în străinătate, pentru că astfel reușesc să dobândească competențe noi și analizăm problema și credem că mobilitatea pentru tineri este extrem de importantă. O să-i răspund acum domnului Scuria, care a vorbit despre incluziunea socială, șomaj și programul Erasmus. Politica pentru tineri ar trebui să fie văzută din toate unghiurile, și din perspectiva dialogului social, și din perspectiva șomajului, și din perspectiva sistemului de învățământ. Ar trebui să avem o abordare holistică. Dacă vorbim despre șomaj, pot să spun că garanția pentru tineri este extrem de importantă pentru noi. Trebuie să asigurăm un rezultat bun și am semnat de asemenea și declarația privind alianța privind ucenicia. Credem că cooperarea între sistemul de învățământ și angajatori este extrem de importantă. Și tocmai uh, Alianța pentru Ucenicie vorbește despre nevoia de a include partenerii sociali pentru a avea un rezultat bun și pentru a integra pe tineri în piața muncii. Am fost întrebată și de cooperarea intersectorială. Ce vreau să spun că în domeniul politicii pentru tineri acest lucru este extrem de important. Cred că fiecare stat membru are propriile sale valori și în mod clar cooperăm și facem schimb de bune practici în domeniul garanției pentru tineri, a alianței de ucenicie, încercăm să găsim programe care să aibă cele mai bune rezultate. Cooperarea este extrem de importantă și, cu siguranță, Dacă cererea vine în, dacă oferta vine în întâmpinarea cererii, acesta este cel mai bun rezultat. Cred că fiecare stat membru ar trebui să fie deschis dialogului cu partenerii sociali și asta ne va face să avem rezultate foarte bune. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich möchte Vă mulțumim, doamnă ministru. Vreau să vă mai spun uh, și că suntem foarte îngrijorați de propunerea Comisiei asupra bugetului. Uh, o propunere care nu conține un capitol uh, separat privind tineretul. Comisia a venit cu propunerea pe care a făcut-o în momentul în care Erasmus for All mai exista, acum nu mai există avem un trialog care s-a încheiat, rezultatul acestuia trebuie să fie respectat și prin urmare vreau să vă asigurați că tineretul primește o proprie linie bugetară de 10%, foarte important. Și comisia stă și aici și ne aude. Vă mulțumim, doamnă ministru, vă urăm mult succes în uh, aplicarea programului nostru Erasmus Plus de asemenea, pentru că și acolo sunt multe aspecte care pot fi îmbunătățite cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumim mult, mult succes! the other the fourth minister is here mr daly's alpha.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 Domnule Barakauskas, nu avem multe lucruri de discutat pentru că bugetul pentru sport e mic, dar există multe inițiative foarte bune și aș vrea să văd cum anume le veți aborda. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Comisiei pentru Cultură, stimată doamnă Doris Pac, stimați membri ai grupurilor politice. Mă bucur tare mult că am astăzi ocazia de a prezenta, reprezenta în fața dumneavoastră președinția lituaniană. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-o acordați, ne-o acordați astăzi de a prezenta prioritățile președinției lituaniene în domeniul sportului prioritățile pentru următoarele șase luni, planurile, vă vom prezenta planurile pe care le avem și provocările la care ne așteptăm. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor Parlamentului European, pentru eforturile depuse și pentru cooperarea în ceea ce privește finalizarea programului Erasmus+. Stimate doamnă PAC, știu că Aportul dumneavoastră a fost mai mult decât semnificativ și, prin urmare, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit. Pentru prima dată, în domeniul sportului, avem uh, finanțare specifică și asta este meritul, acesta este meritul dumneavoastră, al comisiei dumneavoastră. Uh, documentul uh, acesta, programul acesta este foarte important și pentru sport și ne vom asigura că programul va fi lansat în 2014. Știți prea bine, Lituania a devenit membru al UE în 2004 și iată, pentru prima dată suntem, deținem președinția Consiliului Uniunii Europene. E o mare responsabilitate, o mare responsabilitate pe care ne-am uh, asumat-o în uh, deplină cunoștință de cauză. Ne-am pregătit bine pentru aceste șase luni și vă asigur că uh, vom, ne vom asigura că în timpul președinției lituaniene, toate discuțiile vor fi continuate și dosarele care pot să fie finalizate vor fi finalizate vom încerca uh, să creem o Europa de încredere, în creștere și deschisă. Acestea, acestea sunt ambițiile noastre. În ceea ce privește uh, sportul, vom continua programul uh, creat în colaborare cu Troica. Vom încerca să creștem aportul sportului la economia europeană și la piața muncii. Vom încerca prin sport să, respect, să rezolvăm într-o parte măcar, în parte măcar, uh, problema șomajului în rândul tinerilor și vom încerca să uh, promovăm coeziunea socială și uh, sănătatea publică prin intermediul sportului. Programul nostru include aceste teme Vom încerca să ne axăm pe calitate mai degrabă de pe, decât, pe calitate mai degrabă decât cantitate. Vom încerca să adoptăm tocmai din acest motiv două documente în timpul președinției noastre și al treilea rămâne următoarei președinți, președinției președinții. Primul document este recomandarea Consiliului cu privire la promovarea sănătății prin intermediul activității fizice. Acest document este foarte important pentru că el identifică o serie de măsuri care sunt menite a spori activitatea fizică a cetățenilor noștri. Vreau să le mulțumesc membrilor Comisiei pentru Cultură pentru atenția și contribuția lor la, această, la acest document. OMS a identificat uh, lipsa activității fizice ca al patrulea factor de risc care contribuie la mortalitate și boli. S-a estimat că din pricina lipsei activității fizice în uh, Europa mor anual un milion de oameni. Populația europeană scade mai degrabă decât crește și conform Eurobarometrului, 60% dintre cetățenii europeni evită activitățile fizice. Fiecare mem- stat membru, bineînțeles, încearcă să promoveze activitatea fizică în rândul cetățenilor, însă dacă ei să obținem o schimbare în adevăratul sens al cuvântului, avem nevoie de o cooperare mai strânsă și de o împărtășire a bunelor practice, practici între statele membre. Conform sau pornind de la această stare de fapt, Consiliul a cerut uh, deja Comisiei să pregătească o propunere uh, pentru o recomandare în acest sens, pe care vrem să o discutăm uh, în septembrie la Consiliul pe tema sporturilor și vom încerca să adoptăm acest document la finele lunii noiembrie în timpul Consiliului pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport. Al doilea document pe care vom încerca să-l adoptăm în, ace- în timpul președinției noastre este concluziile Uh, Consiliului cu privire la contribuția sportului la stabilitatea și creșterea economică și uh, la creșterea uh, gradului de coeziune în rândul cetățenilor. Există o serie de statistici care arată importanța sportului în economia pe ansamblu. Președinția lituaniană a demarat și ea studii în acest sens și vă vom prezenta toate rezultatele cât mai curând cu putință. În concluziile noastre vom încerca să arătăm că sectorul sportiv contribuie într-adevăr la creșterea economică și de asemenea ajută la scăderea șomajului. Um, bineînțeles, contribuie la păstrarea gradului înalt de coagulare a comunităților, iar lucrul acesta este important, în special în perioada aceasta de criză. Toate uh, sau sportul pe ansamblu poate într-adevăr contribui într-o manieră semnificativă la atingerea obiectivelor uh, strategiei 2020. Nu putem rămâne indiferenți la șomajul ridicat în rândul tinerilor în Europa. Acest rata șomajului ajunge până la 20% în multe state membre. E clar că trebuie să ne asigurăm că șomajul în rândul tinerilor este combătut, pentru că altfel vom avea de-a face cu o mulțime de tineri care nu își vor putea găsi un loc de muncă și uh, se vor vedea atrași, din păcate, în tot felul de activități și grupuri extremiste. Iar sportul, uh, iată, le oferă posibilitatea tinerilor să-și găsească ceva de făcut. Voluntariatul în acest context este deosebit de important și ajută la promovarea creativității, uh, Uh, leadershipului, uh, inovației, toate aceste abilități fiind de altfel căutate de către piața muncii. Sportul, sportul ajută la scăderea tensiunilor sociale și investiții minime în infrastructura sportivă pot avea rezultate exemplare, pot întări uh, comunitățile și pot întări Europa pe ansamblu. Și mai există o temă pe care dorim să o discutăm la nivelul uh, Consiliului uh, și anume principiile bunei guvernanțe în sport. Acest lucru este foarte important dacă vrem ca federațiile sportive să aibă o activitate uh, de o și mai înaltă calitate decât o au în momentul de față. Uh, Bine, buna guvernanță este o condiție a bunei funcționări a acestor uh, federații și, uh, bineînțeles, că principiile bunei guvernanțe au mult de a face cu schirurile manageriale, transparența financiară și operațională și responsabilitate, responsabilitatea, iar toate acestea trebuie să fie promovate în rândul asociațiilor. De asemenea, dopajul este în continuare o temă de actualitate, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană a are o voce puternică, unitară, se exprimă într-o manieră clară în ceea ce privește combaterea dobajului și se apropie încet, încet de poziția Organizației Mondiale împotriva dopajului. Tocmai de aceea, iată, noi vom încerca să coordonăm pozițiile mm, statelor membre uh, Uh, astfel încât uh, toate documentele și toate studiile organizației uh, împotriva dopajului să fie într-adevăr ad- adoptate și bine puse în aplicare în Europa. De asemenea, vom încerca să luptăm împotriva meciurilor aranjate. Calitatea sportului depinde de asta, și tocmai de aceea vom încerca să avem uh, o, un rol activ în cadrul conferințelor internaționale și vom încerca să ne implicăm în redactarea uh, Convenției Consiliului Europa, uh, Europei pe această temă. Suntem foarte încântați de faptul că, iată, în timpul președinției irlandeze s-a oferit deja un mandat comisiei uh, care va participa la negocierile Consiliului Europei uh, pe tema acestei convenții. Vom încerca să folosim cât mai bine acest mandat și vom promova de asemenea bunele practici. Acum, în ceea ce privește Consiliul uh, în domeniul sporții, sportului, uh, următoarea ședință va avea loc în noiembrie la Bruxelles, dar mai întâi de toate vom organiza o, organi- o întâlnire informală cu uh, miniștrii noștri. Ne vom concentra asupra marilor evenimente sportive și promovarea acestora și vă invit pe toți să luați parte la această ședință înainte de această ședință informală care va avea loc pe data de 30 septembrie, Comisia Europeană va organiza și forumul pentru sporturi. Acest uh, eveniment este unul foarte important, va avea loc la Vilnius, va fi organizat la Vilnius. Pre, uh, președinția noastră se va încheia cu o întâlnire a directorilor generali uh, în domeniul sportului uh, această întâlnire va avea loc uh, în decembrie, la începutul lui decembrie, la Cuna, uh, ca UNAS și acolo vom, lua, vom lansa o dezbatere mult mai profundă în tem- pe tema aceasta sportului. Stimați membri ai Comisiei uh, pentru Cultură și Educație, Trebuie să știți că apreciez toate eforturile dumneavoastră în domeniul sportului. Aștept să avem o colaborare strânsă, sper că împreună să cimentăm bazele sectorului sportiv și uh, nu pot decât să vă invit cu căldură la Vilnius în următoarele șase luni. Sper că printr-o bună cooperare vom reuși să atingem obiectivele președinției noastre. Sper că președinția lituaniană va fi una de succes și uh, pentru a, a, ca acest lucru să se întâmple avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul Fisas. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mă bucur că un ministru și un minister atât de important ca cel al dumneavoastră ministru de interne, mă bucur că dumneavoastră acordați așa de mare, atât, o importanță atât de mare sportului. Ați spus cât de important e sportul pentru economie, pentru sănătate, pentru integrarea minorităților și a tinerilor, pentru creșterea economică. Toate acestea sunt aspecte foarte importante. Și în comisia noastră ne-am ocupat foarte mult de sport și, după cum știți, după intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, Parlamentul European deține pentru prima oară competențe în domeniul sportului. Nu doar Parlamentul, ci și Comisia. Am votat de aceea un raport privind uh, sportul. Lumea sportului e foarte diversă și există multe chestiuni foarte diferite legate de sport, însă în primul rând vreau să vă cer sprijinul pentru ca fondurile structurale de care dispunem să poată fi utilizate în mod concret pentru sport. Mi se pare foarte important ca dumneavoastră să convingeți și Comisia Europeană să facem asta. Există niște bani destul de mulți, foarte util, bugetul nostru e foarte mic, e drept, însă tot e ceva. Însă, în schimb, <laughs> dacă am putea recurge la fondurile structurale, sumele ar crește. În al doilea rând, mai există o inițiativă. Uh, crearea Săptămânii Europene a Sportului. Comisia, din câte știu, se ocupă de asta, vor să uh, organizeze o conferință cu toate părțile implicate în aprilie la anul, pentru ca în 2015 să avem această mare săptămână a sportului pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Ar fi un semnal foarte puternic de sprijin față de sport. Un alt element care nu a fost menționat și e normal, deoarece nu putem uh, menționa totul aici, e vorba de dubla carieră. La ce mă refer? Sportivii trebuie ajutați pentru a combina cariera lor sportivă cu cea academică, nu neapărat universitară. Ceva important, deoarece foarte mulți sportivi, atunci când li se încheie cariera sportivă, se regăsesc într-o situație foarte precară. Ați mai menționat un alt lucru, pariurile ilegale. La un moment dat, dopajul a fost principalul flagel în sport. S-au măsuri, nu zic că totul e soluționat, însă măcar lucrurile au luat-o pe un făgaș mai bun. Însă în ceea ce vrește pariurile ilegale, știm că acest lucru uh, aduce mari pagube credibilității sportului și nu e ceva ușor de soluționat, deoarece există mari implicații și în afara teritoriului Uniunii European, multe case de pariuri uh, ilegale uh, se află în afara teritoriului Uniunii Europene, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Dumneavoastră sunteți și ministrul de interne, deci trebuie să stați cu ochii pe toate aceste mafii care de multe ori își au uh, sediul în țările asiatice. Deci multe probleme, nu mă voi mai lungi. În orice caz, mă bucur că dumneavoastră vă implicați uh, ceea ce vrește sportul și aștept uh, invitația voastră. Sper ca pe 1 octombrie să particip și eu la forul European pentru Sport de la Vilnius. Mulțumesc. Domnule ministru, puteți răspunde. Mulțumesc. Domnule Fisas, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. N-am nimic de adăugat. Aș vrea să mă refer doar la un lucru. Ați spus că sunt ministru de interne și ca și în Germania, sportul ține de Ministerul de Interne. Așa e la noi. Sportul e un domeniu foarte important. Și ajung aici la cea de-a treia întrebare. Dacă oamenii se implică în sport, nivelul de delinvență scade. Și, uite, legătura cu Ministerul de Interne. Acum, fondurile structurale. Mă bucur că ați spus că veți veni la Vilnius, sper să mă ajutați ca toată lumea la negocierile cu Comisia Europeană în legătură cu fondurile structurale și viitorul sportului. Și referitor acum la dubla cariera sportivilor. Eu însumi am probleme de, cu spatele. Și știu că există foarte multe persoane care își încheie cariera sportivă și ajung într-o situație foarte dificilă. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, noastră Comisia pentru Cultură și Sport acordați mare atenție uh, creării de perspective mai bune pentru sportivi când ajung la sfârșitul carierei lor. Trebuie să facem mai multe pentru a le îmbunătăți viața acestor sportivi, chiar și atunci când își încheie cariera. Dar acești sunt oameni care au ajuns la niște rezultate extraordinare și au sacrificat sănătatea de multe ori pentru a le obține. Deci de aceea merită ajutorul nostru. Deci va fi principalul punct de subiect la forul privind sporurile de la Vilnius, deci chiar sper să puteți participa pentru a discuta mai mult despre toate aceste lucruri. Mulțumesc! Ich will noch ergänzen, was der Kollege gesagt hat. Vreau să adaug ceva la cele spuse de domnul Fisas. Cu siguranță, activitatea sportivă profesionistă duce la efecte adverse la nivelul la nivel de sănătate, da, într-adevăr. Dar important e ca sportivul să, să fie și bine pregătit. Uh, Uh, pentru a-și putea, pentru a avea, a putea avea o ocupație după finalizarea car- carierei sportive. De fapt, acesta era sensul uh, întrebării domnului Fisas și sper că vă veți asigura că această posibilitate va putea fi acordată sportivilor. Asta ne dorim noi. Dacă nu mai există alte întrebări, atunci îi mulțumim uh, domnului uh, ministrului, de fapt le mulțumim celor patru miniștri lituanieni care ni s-au alăturat în dimineața aceasta. Vă mulțumim foarte mult și vă urăm mult, mult succes în următoarele șase sau patru luni. FISAS merge la conferința privind sportul, eu voi merge la cealaltă, deci ne vom întâlni la Vilnius cu siguranță. Mult, mult succes! Yes, Thank you. Thank you. So, uh, wir kommen jetzt zum nächsten Tag. Bine, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre bugetul general al UE pentru exercițiul financiar 2014. Îi dăm cuvântul uh, lui Morten. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Aș avea câteva comentarii în legătură cu această procedură bugetară. După cum știți, a existat o întârziere de două luni. Um, deci am publicat proiectul de buget, am primit publicarea proiectului de buget doar în iunie, după negocierile la cadrul financiar multianual. Acest lucru, bineînțeles, a dus la multă confuzie proiectul de buget nu oglindește adevărata situație. Unele lucruri stau destul de bine, cum ar fi Erasmus Plus, ceea ce e bine, însă persistă întrebări cum ar fi întrebarea dacă tineretul ar trebui să aibă propria linie bugetară. Și, dragi colegi, chiar mă interesează ce credeți despre toate acestea, deoarece Știți că am participat la negocierile privind Erasmus+. Plus. Mesajul meu e că avem un proiect de buget pentru 2014 cu reduceri semnificative peste tot. Mai mult, marjele sunt mult mai mici decât anul trecut. Și trebuie să împărțim Uh, banii cu alte comisii mult mai mult. Deci va trebui să încercăm să economisim ce se poate. Deci, dragi colegi, vă încurajez pe dumneavoastră să vă faceți auzită vocea în domeniul dumneavoastră de expertiză. Trebuie să vă spun că 2014, primul an de implementare a noi generații de programe în domeniul uh, educației, uh, tineretului, sportului. Pentru prima oară e sprijinită dimensiunea europeană a sportului printr-un program și cred că cu toții salutăm acest lucru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că toate aceste noi programe vor începe pe picior bun. Erasmus Plus, Creative Europe și Europa pentru cetățeni. Aici creditele de angajament în proiectul de buget sunt uh, mult sub programele anterioare de până în 2013. Asta înseamnă că ne apropiem de o prăpastie financiară la un moment dat. După 2014-2015. Asta din cauza reducerilor generale la cadrul financiar european. Multe programe au început cu uh, angajamente mai scăzute în primul an și vor ajunge la maturitate de plină în anii uh, ulteriori. Deci se va ajunge la maxim, după aia se va cădea într-o prăpastie, practic. Din aceste motive, Parlamentul a făcut presiuni pentru așa numitul front-loading pentru Erasmus Plus, pentru inițiativa de ocupare a tineretului. A făcut asta la negocierile pentru cadrul financiar multianual. 150 de milioane de euro vor fi alimentate în bugetele din 2014-2015 pentru Erasmus Plus. Pozitatea crește bugetul de la marjă e puțin, deoarece la rubrica 1A marja e foarte strânsă, 125 de milioane, bani care îi împărțim de altfel cu alte comisii. La rubrica 3, marja e foarte strânsă și acolo. 39,5 milioane de euro împărțiți cu alte comisii. Ceea ce e nou față de anul trecut, când am avut o marșă la rubrica 3B, bani care practic erau dedicați uh, exclusiv uh, culturii. Am pus întrebări în ultimele două zile să văd cum s-a ajuns la această cifră, 39,5 milioane. Și doar acum două zile a apărut cifra asta. În primul proiect de buget era vorba de 61 de milioane. Deci a scăzut cu 22 de milioane, fără să ni se dea nicio explicație. Se pare că plătim pentru aderarea Uniunii Europene. E vorba de Uh, tranșele pentru Schengen, pentru Croația. Uite, au luat banii tocmai de aici. Și doar eu mi-am dat seama. Aș vrea de asemenea să știu ce credeți despre asta, deoarece cred că trebuie să facem un aviz și în legătură cu acest lucru. Niciodată n-am mai auzit de așa ceva și mi se pare că cei de la bugete uh, se cred mult prea importanți și atotputernici. E îngrozitor să vezi ce se face. Da, poate că e vorba doar de câteva milioane, să pentru noi sunt bani foarte importanți și nu știu de aceea trebuie să reducem marjele pentru a reduce suma. Aceste 80 de milioane pe care le folosesc pentru Schengen puteau fi găsite în altă parte în buget, zic eu, însă e părerea mea personală. Aceste programe sunt apropiate de cetățenii europeni și în 2014 avem, bineînțeles, alegerile europene. Prin urmare, trebuie să facem tot ce putem pentru a umple uh, golurile. Chiar și sumele mici uh, pot fi uh, importante. Referitor la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, nu intru azi în detalii, deoarece așteptăm feedback de la comisie. Poate că astăzi vom primi informații, încă n-am văzut nimic, poate mâine. Însă și uh, aici uh, s-a întârziat mult. Însă noi trebuie să avem o imagine clară, să știm de ce procente dispunem exact. Deci e prea devreme să începem să vorbim despre aceste proiecte. Însă orice comentariu aveți în legătură cu uh, lucrurile la care țineți dumneavoastră mult, sunt binevenite. Însă vă spun că nu prea putem discuta neștiind cifrele exacte. Deci sper să știm mai multe după vacanța de vară. Vă sugerez să ne întâlnim între raportori din umbră în săptămâna numărul 36 pentru a discuta raportul pe 5 septembrie și vă reveni cu informații. E tot ce am de spus deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Tema nu Vreau să vă mai dau un subiect. Avem acordul pe o sumă anume pentru Erasmus Plus 43%, cu 43% mai uh, înaltă decât, mai mare decât în trecut. În ceea ce privește CFM-ul și negocierile pe CFM, Domnul uh, Lamasur mi-a spus că dintr-o marjă de flexibilitate ar mai putea să scoată 150 de milioane care să fie alocați de asemenea programului Erasmus+. Iată, o veste îmbucurătoare. Asta în primul rând. Poate că Morton ar mai putea spune și el câte ceva despre asta. În al doilea rând, acum, Știm prea bine că unele dintre aspectele incluse în Erasmus Plus uh, nu vor fi necesare în primii ani. Spre exemplu, această facilitate pentru credite cu siguranță nu va putea fi folosită în 2014. Uh, Prin urmare, fondurile disponibile puse sau puse uh, deoparte pentru facilitatea aceasta pentru 2014 ar putea fi folosite pentru alte uh, aspecte ale programului. Sper că am dreptare, dreptate. În al treilea rând, propunerea făcută de către comisie se bazează pe propunerea făcută de comisie în trecut, în momentul în care uh, Erasmusul vechi mai exista. Problema este acum că avem un nou Erasmus, Erasmus Plus de data aceasta. Deci, ceea ce se aplica pentru Erasmus for All nu se mai poate aplica în cazul Erasmus Plus. Prin urmare, uh, e important să ne asigurăm că Erasmus Plus ca atare este luat în considerare în, uh, în negocieri, în discuții la nivelul Comisiei. Dintotdeauna am spus că vrem o linie separată, o linie bugetară separată pentru tineret în cadrul Comisiei. Iar acum această linie bugetară, uite, nu există. Uh, trebuie să apare neapărat. Nu știu ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat exact, dar trebuie să spun încă o dată, Erasmus for All nu mai există, Erasmus Plus încă nu există, însă e clar că vom vota Erasmus Plus. Prin urmare, mă aștept din partea Comisiei să încerce să includă chestiunea aceasta în propunerea de buget, în buget. Ce avem acum pe masă este inacceptabil. Nu vrem să devenim lipsiți de credibilitate, nici pe departe. Doamna Epert și mai apoi doamna Triple. Mulțumesc mult, da, sunt într totul de acord cu tine. Și eu am înțeles și cer acum uh, explicații, am înțeles că în bugetul uh, din prezent există trei linii uh, bugetare, unul pentru sport, una pentru Jean Monde și cealaltă pentru education, training și youth. Deci toate trei împreună, iar lucrul acesta contravine Uh, rezultatelor negocierii purtate cu Consiliul și uh, Comisia. Iar lucrul acesta este inacceptabil. Nu se poate ca rezultatele uh, trialogului să, să fie date la o parte, nici pe departe. Noi întotdeauna am cerut claritate, întotdeauna am cerut ca fiecare ambiție, fiecare program, fiecare element al programelor să fie considerat ca atare și tratat individ, individual. Dacă permitem uh, ca uh, tot ceea ce am obținut la trialog și anume tratarea aceasta individuală a diferitelor părți componente să fie lăsată la o parte și permitem comisiei să pună totul în aceeași oală acum, lipsi, uh, pierdem complet credibilitatea pe care, la care avem pretenția. Și în plus, procentele stabilite um, acum nu arată deloc așa cum uh, ar fi trebuit ele să arate în urma negocierilor. Acum, uh, săptămâna viitoare avem termenul limită de depunere a amendamentelor, uh, avem după aceea vacanța de vară și după vacanța de vară trebuie să votăm Erasmus+. Deci, Put, eu întreb acum, putem face ceva pentru ca rezultatele negocierilor să nu fie călcate în picioare? Putem să ne apărăm? Uh, să apărăm poziția Parlamentului European. Cum anume putem acționa? Care sunt mecanismele care ne stau la dispoziție? Uh, asta în primul rând. Și în al doilea rând, uh, sinceră să fiu, n-am prea înțeles front-loading și backloading. Deci, pornim de la premisa că pentru facilitatea de credite, de oferire a creditelor, nu să avem nevoie de bani în 2014 și banii ăștia ar putea fi puși deoparte, dar se pune întrebarea dacă acești bani vor, fi, vor putea fi folosiți pentru un alt, uh, prin, pentru un alt uh, element al proiectului, al programului er, Erasmus uh, Plus sau banii aceștia vor fi uh, trimiși altundeva sau vor fi păstrați într-o rezervă de care nimeni nu se poate atinge, dar ei vor fi alocați după rezolvarea problemelor, adică în 2015-2016, din nou programului Erasmus Plus, respectiv facilității uh, acesteia. Deci, uh, bine, neînțelegerea asta se datorează faptului că eu nu înțeleg conceptul de front-loading și back-loading. Poate că mi-ați putea oferi mai multe informații informații Morton sau Helga, astfel încât să înțeleg și eu ce se întâmplă. Helga Triple. Ich fang mal an mit einer noch mal einer allgemeinen. Mulțumesc. O să încep cu un comentariu pentru a vă explica de ce grupul nostru nu a votat pentru cadrul financiar multianual. Noi am văzut că existau multe probleme cu sumele globale aprobate pentru multe programe. Și ne-am gândit că era imposibil să obținem tot ce ne doream de la cadrul de la CFM. 43% în plus pentru programul Erasmus Plus. Dacă e să comparăm cu ceea ce aveam înainte, E drept că au crescut banii cu 43%, însă nu e atât de mult pe cât ne doream noi și pe cât își dorea Comisia. Din motive mu foarte temeate, noi ceream o creștere mare. Asta trebuie subliniat. Noi credeam de asemenea că era o contribuție foarte importantă pentru pregătirea și îmbunătățirea uh, calificărilor tinerilor, asta pentru a combate șomajul. Ceea ce privește cele 150 de milioane de la flexibilitate despre care vorbea domnul Lamasur, nu <laughs> sunt niște bani siguri, deoarece dacă se dorește mobilizarea instrumentului de flexibilitate, 471 de milioane pe an, e bine, va trebui să negociem anual cu Consiliul pentru asta. Și întrebarea e dacă de la Consiliu se va dori acest lucru și dacă noi vom obține ceva. Deci nu e nimic sigur. Deci ar putea să ajungem să avem același conflict pe care l-am avut și la CFM la fiecare negociere anuală pentru buget. Acum o altă întrebare. Ce se întâmplă cu cadrul financiar plurian, multianual și cu programele care încă nu au început să funcționeze? Ce mă deranjează pe mine e următorul lucru. La trialog am negociat. După care se fac nici măcar nu s-a <laughs> discutat nimic. Nici măcar nu le rușine să se comporte în felul ăsta. Noi am negociat diferitele priorități, sportul pe de-o parte, educație, pregătire, tineret. Vrem ca toate acestea să fie vizibile. Însă, dat fiind că pe ei interesează mai mult flexibilitatea și nu-și doresc o defalcare clară a fondurilor, păi renunță la toate acestea. Eu cred că trebuie să înaintăm amendamente pentru a cere o defalcare clară pe priorități. Nu știu ce crede Morton, însă mie mi se pare corect să facem asta. Acum, în legătură cu loading și back loading. când anticipăm cheltuielile, loading pentru anumite uh, fonduri. E clar că trebuie să existe și o măsură compensatorie de backloading, deci să iau banii din altă parte, din alte domenii. Întrebarea e unde? Ceea ce spunea Petra are de-a face cu asta și noi nu putem spune că într-adevăr comisia va face un frontloading loading pentru Galileo sau pentru alte proiecte de macroinfrastructuri. Deci e vorba de Orizont 2020, de Erasmus, Cosme. Noi credeam că era greșit. Parlamentul știți că dorea să, să pună accentul pe Orizont 2020, pe importanța inovării. Doream credite mai mari pentru educație. Obiectivul nostru declarat al comisiei noastre și cel din ultima rezoluție din martie trebuie menținut. Deci aceste domenii trebuie să fie mai puternice și noi trebuie să insistăm ca asta să se întâmple. Un alt comentariu. Acum, programul Europa Cetățenilor. Am discutat și cu președinția lituaniană, adică am văzut și, și cu președinția lituaniană. Mie mi se pare că acest program și-a pierdut 20% din fonduri. E păcat, e o, o rușine. Deci când se va negocia cu Comisia de Bugete? Și noi suntem cei care trebuie să le transmitem amendamente colegilor de la bugete. Deci va trebui să încercăm ca instrumentul de flexibilitate să poată fi mobilizat. E important să putem profita parțial de pe urma acestui instrument de flexibilitate. Nu știu dacă vom reuși asta, însă pentru acest program, pentru inițiativele Europa pentru cetățeni, trebuie să încercăm măcar să o facem. Mulțumesc foarte mult! Eu sunt de acord cu tot ce a spus Petra. De altfel, am și înaintat un amendament am votat în numele dumneavoastră, deoarece știu că sunteți la fel de scandalizați și ca mine în ceea ce privește acest capitol tineret. Însă eu cred că trebuia să mergem și mai departe. Puțin cum am făcut. Și înainte de negocieri, să insistăm să se facă o defalcare a bugetului. Eu nu sunt expertă bugetară, e drept că și ieri am vorbit puțin despre asta. Deci eu când înaintez amendamente, o fac în numele tuturor. Deci nu are rost să prezentați amendamente individuale. E important să le prezentăm termen, la termen. Deci am început deja să pregătesc lucrurile, însă n-am făcut-o decât la capitolul uh, tinere, deoarece e uh, strigătorul la ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Domnul Belet are cuvântul acum. Mulțumesc. Da, confirm că îți sprijinim inițiativa referitoare la tineret. Uh, E important să avem o linie bugetară separată pentru tineret, însă înțeleg că e o problemă, o îngrijorare generală aici în comisia noastră. În primul rând vreau să vă reamintesc că îi putem da un mandat raportorului să ceară recuperarea bugetului, e tradiția. Avem încredere Ah, rapor, un raportor și de munce calvă în această privință. În ceea ce privește liniile bugetare, sunt de acord cu ce spunea Helga Truppel. Așa cum stau lucrurile acum, ne lipsește un acord, ne, ne, ne lipsește textul acordului între Parlament și Consiliu și așteptăm reacția comisiei să vedem cum aceste comentarii vor fi adoptate, cum va fi integrat în aceste comentarii acordul dintre Parlament și Consiliu. Acum, referitor la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, trebuie să așteptăm aici calificările din partea comisiei, însă, doamnă Pac, aș avea încă două comentarii referitor la această chestiune specifică. În primul rând, Cred că merită să ne dăm seama că o serie din acțiunile propuse ar putea intra uh, sub umbrela noilor programe, sport, acțiuni. Sau... Trebuie să discutăm asta cu comisia. Poate putem reduce o parte din bug- problemele bugetare cu care ne vom confrunta. Avem peste 20 de proiecte propuse și nu vom avea banii necesari. Uh, o altă propunere ar fi să le integrăm în o parte din noile programe. Și, doamnă președinte, de asemenea trebuie să avem o marjă de manevră bugetară pentru evenimentele anuale speciale. Știu că deocamdată cel puțin două astfel de evenimente speciale urma să fie programate. În primul rând, campionatul universitar european și, în al doilea rând, Olimpiada specială organizată și în ultimii ani. Deci să nu uităm că avem nevoie de o marjă de manevră bugetară și pentru aceste evenimente anuale. Mulțumesc! Mulțumesc! Referitor la aceste evenimente speciale, doar în septembrie vom putea vorbi despre asta. Să așteptăm între timp evaluările comisiei. Unul din amendamentele pe care vroiam să le prezint, să îl voi uh, retrage, se referă la asta, dar și la Erasmus+. plus. Deci trebuie să vedem cum putem face această propunere comisiei pentru a nu veni eventual cu prea multe propuneri. Nu știu, am impresia că cei de la bugete nu ar trebui să facă totul de capul lor, ar trebui totuși să respecte și deciziile noastre. Înainte să plecăm la masă, trebuie să și votăm, dragi colegi. Să votăm mandatul pentru raportor. Deci cine dorește, cine vrea ca domnul Morten Lockegaard să facă aceste lucruri până în septembrie? Deci bun, foarte bine ridicați mâna. Deci măcar am scăpat de asta. Ce mai avem acum de pe ordinea de zi? Aș vrea să știm ceva și de la comisie. Stați aici în fundul sălii, nici n-am auzit nimic. Doamna Camevert mai dorește să intervină. Haideți să ascultăm întâi reprezentantul comisiei. Mulțumesc. Tratatul uh, îi cere comisie să propună bugetul înainte de iulie. A făcut-o pe 26 iunie, când negocierile privind CFM-ul și temeiul juridic uh, pentru cadrul financiar nu se încheiastră deja, știți și dumneavoastră. E vorba de faptul că textul pentru Erasmus Plus e deja definitivat, vom încerca să vedem cum vom include modificările în buget. Vrem să lansăm prima cerere de oferte pentru noile programe în toamnă, noiembrie, mai probabil. Acum câteva modificări și provocări ce ne așteaptă. Veștile bune întâi. Cum spunea domnul Lockegaard, ultima revizire a CFM prevede posibilitatea de a face un front loading de 150 de milioane la creditele de angajament pentru Erasmus Plus 2014-2015. Propunem 60 de milioane în 2014 și 90 de milioane în 2015. Pentru proiectul de buget 2014 ar însemna că angajamentele pentru Erasmus Plus nu vor mai scădea în comparație cu programele corespunzătoare din 2013 și vor crește cu 4% chiar. În acest buget vom avea nevoie de cel puțin 30 de milioane pentru a lansa facilitatea de împrumuturi acordată studenților în 2014. Nu există front loading pentru Creative Europe, aici angajamentele sunt reduse și vom fi obligați să amânăm lansarea garanției pentru industriile creatoare. Deci nu va mai fi lansată în 2014, ci în 2016 pentru a păstra nivelul actual disponibil pentru cultură și media. Mari înjurări avem referitor la plăți. Pragurile sunt foarte mici pentru toate angajamentele și la educație și cultură, din păcate, lucrurile să văd clar. Am bugetizat toate angajamentele. Practic nu avem marge deloc. Am redus rata de prefinanțare pentru majoritatea programelor la toate liniile bugetare, practic. Erasmus Plus, plățile totale au fost limitate la 930 de milioane, ceea ce corespunde unui nivel de prefinanțare de doar 64% din creditele de angajament. Calculele noastre ne arată că vom termina creditele de plată în septembrie 2014 inclusiv pentru acțiunile descentralizate implementate de agențiile naționale. Asta înseamnă că este un risc mare ca această situație nefericită din, ca situația nefericită din 2012 să se repete. Peste un an va trebui să dăm dovadă de creativitate cu toții pentru a găsi banii necesari uh, plății angajamentelor din noile programe. Referitor la întrebarea dacă ar trebui să existe sau nu o linie bugetară separată pentru tinera, tineret în Erasmus+. Să vă spun cum vede Comisia lucrurile. Acordul politic la care a ajuns Consiliul și Parlamentul privind Erasmus Plus include un capitol separat privind tineretul cu o alocare bugetară de 10% din program. Faptul că e un, avem un buget clar delimitat pentru, uh, pentru tinere nu trebuie să se oglindească neapărat într-o linie bugetară separată o linie bugetară separată n-ar avea de fapt niciun impact asupra nivelului de finanțare pentru tineret. Temeiul juridic uh, e clar și Comisia va respecta această alocare de 10% pentru tineret. Din punct de vedere administrativ, o linie bugetară separată pentru, buget, pentru tineret ar fi foarte împovărătoare pentru gestionarea programelor, mai ales dacă ne gândim la agențiile naționale. Acestea vor primi finanțare din trei surse diferite din buget întâi de la partea descentralizată, educație și tineret, acel buget, în al doilea rând de la bugetul de tineret, descentralizat și el, și în al treilea rând de la sumele uh, pentru operațiunile întreprinse de agenții. Deci va fi totul foarte împovărător dacă am avea uh, o linie bugetară separată. Oricum vor, trans, vor primi transferuri din trei linii bugetare, deci sistemul de administrare a plăților, de recuperare, de um, uh, gestionare va fi foarte complicat oricum. Am. Programul uh, învățare pe parcursul uh, vieții are tot așa o singură linie bugetară care acoperă diferitele forme de alocare bugetară. Însă acest lucru, vă spun, nu uh, afectează nivelul de finanțare uh, pentru sectorul tineret. Și, în sfârșit, câteva cuvinte în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Comisia salută de fiecare dată ideile Parlamentului European, deoarece și în trecut am avut de câștigat uh, pe viitor la fel va fi cazul. Acțiunile din domeniul sportului au fost, de exemplu, o contribuție bună la Erasmus Plus și Alianța Cunoașterii, care a fost inclusă în program, e ceva binevenit. Însă, înainte de introducerea programului Erasmus Plus și a programului Europa Creativă, se pune întrebarea dacă propunerile pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare pot fi finanțate prin aceste noi programe. De fiecare dată când răspunsul e da, Comisia va trebui să recomande Parlamentului să nu finanțeze inițiativele în afara programului. De exemplu, sportul va avea un capitol în noul program, deci nu se vor menține acțiunile pregătitoare ca în anii recenți. Veți primi uh, comentariile detaliate ale Comisiei uh, cu privire la acest lucru în următoarele zile oricum. Vă mulțumesc! Also ich verstehe gar nichts. Deci nu mai înțeleg nimic. De ce din 2014 încolo nu vom avea acces complet la fondurile stipulate în CFM? S-a decis acum o sumă sau nu s-a decis o sumă? pentru 2014 trebuie să existe fonduri suficiente. Nu se poate să acumulăm din nou datorii și să mi se spună aici că Erasmus nu e sigur. Nu mai vreau să aud așa ceva. Ne, ne facem de toată jena, suntem de toată jena, suntem, e o rușine. Deci negociem aici, uh, stabilim X miliarde și la final uh, se constată faptul că nu există bani. E o nebunie. Ori sunt eu proastă și nu înțeleg, ori cei care au făcut asta sunt niște tâmpiți. Și mi se pare că a doua variantă e, e cea corectă. Asta în primul rând. În al doilea rând, am tot spuneți că, mă rog, povara administrativă e mare, etc., etc. Pe mine nu mă interesează cum vă administrați, cum gestionați lucrurile. Asta e problema dumneavoastră. De ce nu puteți să scrieți undeva o linie, pe o linie bugetară tineret? cei 10% oricum există. De ce nu îi puteți atribui unei linii bugetare separate? Eu, eu, eu nu înțeleg ce se mai întâmplă aici. Oare, uh, uh, gândiți puțin, um, gândiți-vă puțin, simplificați lucrurile, nu mai complicați totul așa cum o faceți acum. Nu putem să le spunem uh, tinerilor acum că nu au linie bugetară, doar am cerut linia asta bugetară și am negociat-o la trialog. Acum, dumneavoastră, ce ați făcut? Ne-ați uh, citit uh, temele pe care le-ați făcut în trecut, ați adăugat niște uh, cifre noi și ați mai și vorbit despre Erasmus for All și vă, vreau să vă anunț că nu mai există Erasmus for All, ci avem Erasmus Plus acum. Prin urmare, iată, nici măcar nu v-ați citit temele. Și ar fi trebuit să, să preluați uh, pur și simplu tot ceea ce a fost negociat în cadrul trialogului. Doar am purtat niște discuții, punct pe punct, și acum comisia vine și îmi spune că e ca și cum nu ne-am fi întâlnit. E inacceptabil. Bine, acum m-am descărcat, sper că nu vă simțiți jignit, dar oricum mă doare în cot. Doamna Cama Evert. Nu pot decât să fiu de acord cu tine. Cu tine. Dacă ascultăm uh, argumentația asta cu povara administrativă, e bine, ne dăm seama că pe viitor ar trebui să renunțăm în totalitate la liniile bugetare, pentru că oricum toate liniile astea bugetare sunt incluse undeva altundeva în alte docu- documente și că nu are niciun sens să, să, să punem o linie bugetară pentru absolut nimic. Deci argumentația asta mi se pare o, o tâmpenie. Acum vreau să vă spun că Trebuie să depunem amendament reflecte toate deciziile luate în cadrul uh, trialogului. Acum, dacă îmi spuneți că există trei uh, uh trei uh, linii de finanțare stabilite pentru educație, tinerete, etc., etc., uh, de ce nu le compilați pur și simplu și scrieți acolo o linie bugetară pentru tineret? Eu nu înțeleg de ce complicăm lucrurile atât de tare. Cred că e, e intenționat. Vreți să complicați lucrurile pentru ca nimeni să nu mai înțeleagă ce se întâmplă și după aceea să puteți face ce vreți uh, dumneavoastră cum am putea transmite alegătorilor uh, informații de genul uh, acesta? Și în plus, dacă îmi spuneți că în septembrie nu o să mai existe fondul pentru Erasmus, apoi cum să le spunem uh, studenților că gata, încă din septembrie, la începutul anului universitar, buf, nu mai avem bani. Așa ceva nu le putem spune cetățenilor. Încă ceva. Iată, colaboratoarea mea mi-a atras atenția asupra lucrului acestuia. Da, aveți uh, dreptate, la lifelong learning aveam o singură linie bugetară care includea și Jean Monnet. Acum, în Erasmus for All, după dumneavoastră, ați băgat și Jean Monnet. Deci dacă Jean Monnet are o linie bugetară separată, atunci o puteți crea una și pentru tineret. Doar e simplu, nu? Sì, Presidente, siamo tutti un po' stupiti anche... Da, doamnă președinte, suntem cu toții relativ uluiți și cred că, într-adevăr, avem nevoie de mai multe informații. Erasmus, așa cum a spus Comisia pe bună dreptate, are acces la avansarea banilor, ceea ce nu se întâmplă cu Creative Europe. Și dacă mă uit la tabelele noastre, chiar am nevoie de clarificări. Pentru că aici se spune că în 2014 nu mai există uh, sumele suplimentare propuse inițial. Și am analizat un studiu de impact pe care mi l-a dat Comisia, care vorbea despre o creștere cu 9% față de anii trecuți. Nu e mare lucru, dar tot e un semnal și facilitatea a ajuns la 120 de milioane în loc de 200 de milioane, cum era planificat și uh, a fost, uh, a ajuns mai mulți bani la medie și cultură, dar față de 2013 scad angajamentele cu 11 milioane, iar plățile sunt mai mari decât ce erau în 2013. E un detaliu tehnic pe care nu-l înțeleg în propunerea dumneavoastră. Aici, la Erasmus, nu înțeleg de ce angajamentele din 2014 sunt mai mici decât uh, pe perioada de șapte ani. Face parte dintr-un nou program și transmite un semnal Nu că avem bani mai puțin, ci că avem uh, voință politică mai puțină, dacă poate să-mi explice cineva. So. Ah, Helga, bitte. Helga, încă o dată vreau să subliniez, și asta din uh, motive politice, faptul că acum am terminat negocierile cu privire la uh, Erasmus Plus. Deci vreau să subliniez faptul că din motive politice linia bugetară specială pentru tineret trebuie să apară. Asta trebuie să se întâmplă, iar Comisia trebuie să, să se asigure că lucrurile se transformă în realitate. Știți prea bine, CFM-ul este constituit din creditele de angajament, cele 960 de miliarde, pe de o parte, și plățile, pe de altă parte, care sunt uh, de doar 908. Deci, vedeți, există o mare diferență încă de la bun început între angajamente și plăți. Și în ceea ce privește cele spuse de la Masur și uh, cele 150 de milioane care ar putea fi uh, trimise uh, către Erasmus Plus, ei bine, acestea se referă doar la angajamente. Aceste 150 de milioane apar din angajamente, dar nu se, a, a, nu se reflectă în uh, partea de plăți a CFM-ului. Prin urmare, se prea poate ca, chiar dacă facem acest front-loading, până la urmă, în septembrie, să nu avem banii a, uh, uh, fizici, să nu-i avem în mână, să nu-i putem folosi. Deci, iată ce se întâmplă, de fapt. A, e, eu, de la bun început, am spus că lucrurile nu pot să fie acceptabile, considerate drept acceptabile pentru pentru că dacă diferențele acestea există de la bun început și iată că vedem că există, situația va fi una uh, infernală la sfârșitul anului. Cifrele acestea sunt problematice și de asta nu le-am acceptat, pentru că știam că la asta se va ajunge. Comisia. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în ceea ce privește discrepanțele între angajamente și plăți în CFM. Susțin ceea ce a explicat doamna Ștupel. Avem un sistem uh, destul de ciudat de bugetat la nivel UE. Uh, Doar Franța și Belgia mai au sisteme comparabile. Și, din păcate, vedem această discrepanță între Uh, angajamente și plăți, dar noi în comisie trebuie să respectăm uh, deciziile autorității bugetare și ceea ce am spus uh, a fost că în septembrie anul viitor nu mai avem fonduri de plăți pentru Erasmus+. Asta a fost calculele noastre și trebuie să sperăm că o să găsim altundeva în bugetul UE cheltuieli mai mici decât prevăzut. Nu știm dacă se va întâmpla neapărat așa. Și asta are legătură cu întrebarea legată de Creative Europe. Întrebarea era de ce cresc plățile în timp ce angajamentele descresc. Trebuie să prevedem plăți în funcție de angajamentele care deja au fost asumate. Ceea ce înseamnă că datorită numărului mare de angajamente asumate în ultimii ani în domeniul culturii și mediei, acum trebuie să găsim fondurile necesare pentru a onora aceste angajamente. Și tocmai asta reflectă această discrepanță. O să revin încă o dată la acest subiect foarte dificil de linie bugetară separată pentru tineret. Din punct de vedere politic, înțelegem foarte bine ce spuneți. Da, din punctul nostru de vedere, sectorul de tineret are deja cea mai bună garanție posibilă și anume că are o alocare clară în buget pe baza unui temei juridic obligatoriu care spune 10%. Ne-ați solicitat să fim pragmatici și să nu complicăm lucrurile mai mult decât e cazul. Sincer, tocmai acesta este motivul pentru care am preferat o singură linie bugetară pentru toate măsurile descentralizate. Doamnă președinte, ați făcut uh, comparația cu Jean, și cu, cu Jean Monnet și cu sportul, acolo unde aveam linii bugetare separate. Motivul este că aceste măsuri sunt centralizate și vor fi uh, implementate pe deplin în Bruxelles. Asta înseamnă că logica este diferită și că poverile pe umerii agențiilor naționale nu vor mai apărea pentru că acestea nu vor fi implicate. Și tocmai din acest motiv credem că pentru a avea o abordare pragmatică n-ar trebui să complicăm viața agențiilor naționale mai mult decât e cazul. Mulțumesc. Acum nu folosiți uh, într-o manieră greșită conceptul de pragmatic pe care îl foloseam eu. Mă refeream la pragmatism în cursul procedurilor dumneavoastră. Vă ceream pur și simplu să vă flexibilizați, să vă clarificați procedurile. Eu spuneam că, din punctul meu de vedere, o linie bugetară pentru tineret, o linie separată, nu ar fi mai greu de gestionat decât uh, păstrarea banilor pentru tineri în, uh, într-o altă formă. Deci, uh, noi ținem la linia aia bugetară separată și dumneavoastră trebuie să ne o dați. Spuneți asta domnului Corel, că tot am discutat cu el pe această temă, spuneți că noi nu ne permitem să mai renunțăm. Am tot făcut uh, concesii în trecut și nu mai vrem să facem. Gândiți-vă, uh, anul viitor avem uh, alegeri europene. La, pentru Parlamentul European. <laughs> Cum va arăta campania electorală în contextul în care nu vom mai avea bani pentru Erasmus? Am scăzut cu cu 23% bugetul pentru cultură, Erasmus uh, nu mai are bani, ne facem de rușină și Comisia nu poate să fie pasivă, pentru că dacă nu mai există Parlament European, nu va mai exista nici Comisie Europeană. Prin urmare, hai să încercăm să ne ajutăm unul pe celălalt. Noi avem nevoie de linia bugetară, vom depune un amendament, vom mai depune probabil și alte amendamente pe această temă. Ehm, și amendamentele astea trebuie uh, să se sau vor reflecta toate re, rezultatele obținute în cursul trialogului. Asta vom face. Săptămâna viitoare depunem amendamente. Îmi pare rău, ăsta e mesajul meu, altul nu vă pot da, uh, dar cred că vă așteptați la el. Urmează acum domnul Lockegard. Thank you, Chair. You, uh, right... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ați luat vorba din gură. Cred că este o sarcină foarte dificilă să facem un rezumat acum, pentru că situația este destul de confuză, dar uh, ați avut dreptate atunci când ați spus că avem nevoie de niște angajamente, de niște modificări uh, dure, pentru că numai așa putem merge mai departe. În ceea ce privește problema frontloading, din ce am înțeles, cele 150 de milioane de euro nu sunt suplimentare. Dacă la măsură așa v-a dat impresia, cred că se înșală. Vorbim doar despre bani. Deci dacă avem angajamente suplimentare în, anii, în primii ani, va trebui să le onorăm în ultimii ani. Cred că ar fi cazul să clarificăm acest lucru. Și Bineînțeles, trebuie să avem informații suplimentare pe această temă. Sper că putem clarifica lucrurile cât mai curând, pentru că se pare că avem informații diferite. Și dacă îmi dați voie, nu știu dacă se poate aranja, că e deja târziu, poate după vacanța de vară, eu cred că avem nevoie de informări și clarificări în ceea ce privește backloading și frontloading, pentru a vedea exact ce înseamnă. Pentru că se pare că există niște spații de manevră deocamdată. Vom uh, face modificări pentru liniile bugetare se pare că avem nevoie de asta. Asta este logica comunicării politice din ce am uh, văzut. Poate nu reușim să ne punem de acord, dar hai să încercăm să vedem dacă se poate. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Belet în ceea ce privește proiectele pilot. S-ar putea să avem spațiu de manevră pentru noile proiecte să includem aceste noi proiecte în programele vechi. Poate și asta ar fi o soluție. Să păstrăm legătura în săptămânile următoare pentru a vedea. It's, um, considering the, the... În ceea ce privește procedura, avem doar o săptămână la dispoziție pentru amendamente, deci nu uitați acest lucru, atât pe proiectul de buget, pe avizul privind uh, proiectul de buget, cât și pe proiectul de buget. Deci termenul limită este 17 iulie la prânz. În cazul în care Consiliul mai taie din cifre în proiectul de buget, am înțeles că am mandatul orizontal pentru a le repune la loc. Și dacă vreți să mergeți cu proiectele pilot demarate anterior, trebuie să le depuneți. Că nu ajunge să spuneți comisiei ce vreți, trebuie să le și introduceți ca amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! În conferința președinților, domnul Amasur a discutat rezultatul CFM și a subliniat că vom obține 150 de milioane de euro în plus, deci 1% în plus decât era prevăzut. Și n-am înțeles. Și atunci mi s-a spus că e adevărat. E adevărat sau nu e adevărat, Comisia? Vorbim doar despre angajamente. Și este o problemă de avansare a fondurilor. Și, așa cum a spus domnul Gigold, apar 150 de milioane de euro în plus pentru 2014-2015, dar care vor fi uh, scăzute din uh, angajamentele din următorii 5 ani, din cei 5 ani de după, de la același program, firește. So why, why he can say that it's more? Și atunci de ce spune că e mai mult? Că am întrebat de trei ori și n-am înțeles. Și toată lumea a venit să mă facă să înțeleg. Dar e clar că au mințit. și nu înțeleg. Cum putem lucra cu angajamente, credite de angajamente și așa mai departe. Deci mie mi se pare ridicol ce se întâmplă aici. În fiecare an trebuie să întrebăm dacă banii sunt sau nu sunt acolo. Deci e o minciună în sine. Terminăm acum, suspendăm ședința. Poftă bună!